Dear colleagues, uh, let's start our meet. Dragi colegi, uh, v-aș ruga să luați loc, să începem reuniunea noastră cu adoptarea ordinii de zi. Și trecem direct la punctul 3, care este audierea publică cu Elke König, președinta Bordului de Rezoluție Unică. Bun venit, doamnă König! Este și ziua dumneavoastră astăzi, am înțeles, de aceea la mulți ani Poate că există și moduri mai uh, fericite de a sărbători un astfel de eveniment decât la o audiere în Parlament. În orice caz, toate cele bune din partea noastră. Și după cum știu și colegii, este cea de-a doua audiere publică cu președinta SRB. Însă prima de când SRB Uh, funcționează la întreaga capacitate de la 1 ianuarie 2016. De la ultima întâlnire cu Elke König am uh, adoptat un uh, acord între Parlamentul European și SRB, care definește modul în care colaborăm și cum uh, primim informații din partea acestui bord unic de rezoluție. După cum știu colegii, ultimele luni au fost destul de pline în ceea ce privește planificarea rezoluțiilor, deși nu uh, a fost implicată neapărat uh, Um, SRB și mai degrabă colegii noștri de la concurență. Iar deciziile care au fost luate cu privire la diferite țări nu țin de SRB, aspect care totuși poate să intereseze, nu neapărat vis-a-vis -vis de trecut, dar uh, pe viitor avem un set de prevederi care au intrat în vigoare și care au dus deja la dezbateri și discuții, care însă, sigur, nu au apucat încă să fie aplicate, dar uh, e interesant pentru noi uh, să vedem cum vede și doamna Elke König uh, situația din momentul de față, dat fiind faptul că noi am scris până la urmă acele reguli. Există dezbateri vis-a-vis de anumite aspecte unde s-a creat uh, confuzie, concurență, protecția investitorilor. Și dacă mă gândesc uneori și la țara mea, aici au apărut uh, controverse vis-a-vis -vis de această chestiune și s-a uitat că legislația oferă un întreg instrumentar și opțiuni. Iată un instrumentar în mâinile unui organism care poate să aplice principiul proporționalității, precum și instrumentele prevăzute de legislație. Acestea fiind spuse, elementul important se referă la planificarea rezoluției și uh, crearea uh, REL. De asemenea, vă ocupați și de fondul unic de rezoluție, unde participă băncile și de asemenea vă ocupați și de EDIS, uh, unde gestiunea noii scheme va fi de asemenea dată în sarcina SRB. Acestea fiind spuse, aș dori să dau cuvântul doamnei König subliniind încă o dată excelenta colaborare de până acum cu Parlamentul. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eh, <clears throat> deputați. Pentru a reveni la prima dumneavoastră observație, există mai multe moduri de a sărbători ziua, dar eh, actualul format nu este neapărat eh, unul negativ și de aceea trebuie să spun că responsabilitatea este crucială și mă bucur în mod deosebit să fiu astăzi aici și de asemenea să văd că au fost deja planificate întâlniri suplimentare în cursul acestui an și ascultând puțin introducerea dumneavoastră, nu știu dacă nu cumva um, nu mai avem prea mult timp uh, la dispoziție. În uh, introducerea mea mă voi concentra asupra numărului de trei chestiuni. Înființarea SRB, prioritățile pe care le-am identificat pentru 2016. Cu toții ați primit sau aveți uh, măcar oportunitatea să citiți program de lucru pentru 2016 și dacă n-ați făcut-o, nu vă faceți griji, am să evidențiez eu câteva aspecte și nu în ultimul rând situația Fondului Unic de rezoluție, Colegul meu, Timo mi vă va sta la dispoziție în ce privește acest lucru. Acum, în ceea ce privește uh, situația actuală, în ceea ce privește bordul unic de rezoluție. Um, uh, <clears throat> avem de astăzi 130 de angajați care provin din toate statele membre cu expertiză diferită și cred că este important că avem oameni care vin din industria financiară, dar uh, și uh, persoane care vin din uh, arcul guvernamental sau de la autorități de reglementare. S-au stabilit și regulile administrative necesare, ceea ce n-a fost ușor și operațiunile funcționează destul de lin pentru cineva care se, aștept, se află la început. Dar Totuși mai sunt greutăți, mai trebuie să ne mutăm în noul nostru sediu, să sperăm că până la finele lunii martie. Pe lângă chestiuni organizatorice, am funcționat deja în ceea ce privește planificarea rezoluțiilor începând de anul trecut. Deci am început deja activitatea pe marginea planurilor de rezoluție deja de anul trecut. Și în cel de-al doilea semestru anului trecut, când mai eram doar o mână de oameni, 20, am creat patru com- misii cu membri care reprezintă toate autoritățile naționale de rezoluție a statelor membre participante, împreună de asemenea cu BCE și Comisia. Motivul pentru crearea acestor comisii nu a fost doar de a canaliza toată experiența de fond, ci și Uh, pentru o mai bună cooperare și o adâncire a legăturilor uh, cu autoritățile naționale bazate pe încredere. Împreună cu acestea am elaborat standarde politici și uh, linii directoare care implementează actualul cadru legal. Acestea vor face parte dintr-un manual pentru planificarea rezoluțiilor și a unui manual pentru gestiunea crizelor. Aceste manuale, în special cel privind planificarea rezoluțiilor, ne vor ajuta să asigurăm o coerență, dar și o planificare proporțională a rezoluțiilor și, de asemenea, și uh, gestionarea oricăror cazuri de rezoluție în zona euro, dacă vor apărea în viitor. Așa cum v-am spus, intenționăm să publicăm o versiune prescurtată, în special a manualului de planificare a rezoluțiilor în cursul acestui an încă, pentru ca și publicul larg, fie că e vorba de analiști sau de bănci, să înțeleagă mai bine modul în care ne propunem noi să abordăm planificarea rezoluției. Pentru că Dezbaterile generate în piață s-au datorat și faptului că piața, de fapt, trebuie să înțeleagă care sunt regulile începând cu 1 ianuarie. În plus, am avut și contacte cu industria, până acum am avut două dialoguri cu industria bancare, ultimul în la începutul lunii ianuarie s-a concentrat asupra cerințelor minime în ceea ce privește fondurile propriile și um, <clears throat> pasivele eligibile. Este, până la urmă, aspectul cel mai important uh, de interes pentru industrie. S-a spus deja că a fost semnat un acord între Parlament și SRB în luna decembrie. Acordul politic însă s-a conturat deja de mult mai mult timp. Și tot în decembrie am semnat un memorandum de înțelegere între Banca Centrală Europeană și SRB cu privire la cooperare și schimb de informații. În mod clar, partajarea informațiilor cu BCE este stipulată în regulamentul SRM și este foarte bine specificat acolo. Dar este de importanță capitală și încercăm uh, în continuu și în strânsă legătură cu BCE să-l și punem în aplicare. Pare poate ușor atunci când citești regulamentul, însă realitatea ne-a arătat că e nevoie de eforturi semnificative de ambele părți. Haideți să trec, permiteți-mi să trec acum la prioritățile anului 2016. În sesiunea plenară a SRB s-a adoptat programul de lucru pentru SRB în luna noiembrie, deci uh, la timp încă. Și aici aș dori să specific următorul uh, lucru. SRV uh, se consideră o organizație care se concentrează pe viitor și anume pe planificarea rezoluției. Nu așteptăm primul client care să ne bată la ușă pentru apoi să gestionăm funerariile. Vrem să abordăm și să îndepărtăm obstacolele în calea rezoluției. Asta trebuie să facă și băncile, și noi, reglementatorii și autoritățile, trebuie de asemenea să depună efort în acest sens. Principalul obiectiv pentru 2016, nu va surprinde pe nimeni, este de a ajunge la o capacitate complet în ceea ce privește rezolu- planificarea rezoluțiilor și de a crea așa numitele echipe interne de rezoluție, în care lucrăm împreună cu autoritățile naționale, dar și colegile de rezoluție atunci când um, e vorba de o acoperire teritorială mai amplă. Am început cu planul tranzitorii de rezoluție pentru un număr limitat de bănci în 2015, iar acum um, pas cu pas vom uh, elabora planuri de rezoluție pentru toate entitățile care se află în sfera noastră de competență. Echipele interne de rezoluție și la nevoie și colegiile vor fi create în 2016 și acest lucru este necesar pentru că planurile de rezoluție trebuie agreate de către aceste echipe interne de rezoluție și colegii de rezoluție pentru ca noi să putem face progrese Apoi uh, se vor actualiza primele planuri de rezoluție, se vor face evaluări a capacității de rezoluție, se vor defini măsuri în vederea înlăturării obstacolelor și, în special, se va începe determinarea cerințelor uh, minime pentru diferitele uh, entități și grupuri, deci capitalul minim de care acestea trebuie să dispună. Sigur că Mărel se află în centrul uh, întregului concept sau în eforturile noastre de planificare a rezoluției pentru ca băncile să devină mai solide este principalul instrument. Aceste uh, cerințe se introduse prin directiva BRRD vor fi aplicate tuturor băncilor în manieră proporțională, iar acum avem o sarcină suplimentară la care lucrăm și anume alinierea permiteți-mi să reiau. MREL are un fel de frate internațional care se numește TELA, ca, capacitatea totală de absorpție a pierderilor și va fi misiunea noastră să încercăm să aliniem MREL și TELAC cât de mult posibil în cadrul BRRD. Și noi considerăm că acest lucru este fezabil. Caracteristicile internaționale TELAC vor intra în definirea MREL Până la urmă, aceste cerințe de capital MRL reprezintă un număr și aceste, acesta trebuie să nu fie mai puțin de 8% din pasivele totale, dar după caz și în unele cazuri chiar mai mult, anumite bănci vor trebui să vină cu un procentaj mai ridicat. pentru că băncile care se află în sfera noastră de competență sperăm să putem aplica rezoluția și nu uh, procedura de insol insolvență. Și de aceea trebuie să folosim toate instrumentele de care dispunem, inclusiv utilizarea fondului. Sperăm că nu va fi cazul niciodată. Pentru cei dintre dumneavoastră care doresc să adâncească subiectul, există o prezentare pe uh, pagina noastră de web. Crearea sau stabilirea MREL nu va fi o stabilire a obiectivelor cantitative per bancă, pentru că acest lucru este poate mai ușor mai dificil va fi însă stabilirea caracteristicilor calitative care vor fi mai uh, greu de implementat și vor necesita mai mult timp din panța băncilor. Aici uh, se încadrează și ierarhia creditorilor, subordonarea și alte aspecte. Vom clarifica maniera în care vom trata cazurile de rezoluție bancară și manierea în care instrumentele de rezoluție vor putea fi folosite. Și vom fi vom încerca să fim cât se poate de transparenți pentru a evita așteptări eronate. Aici mă opresc în ceea ce privește planificarea rezoluției și permiteți-mi acum câteva cuvinte în ceea ce privește fondul de rezoluție. SRB salută adoptarea aranjamentului de finanțare de tip punte din fonduri publice adoptat de ECOFIN pe 8 decembrie 2015 este mecanismul cel mai amplu de care dispunem în momentul de față până la atingerea capacității totale. Primele acorduri de um, facilitarea împrumuturilor au fost deja semnate. Mai multe vor urma în următoarele săptămâni. Acum, în ceea ce privește fondul unic de rezoluție, Săptămâna aceasta este una importantă și nu sunt sigur de ce colegii mei au ales această zi, poate ca și cadou de ziua mea, pentru că Autoritățile naționale urmează să transfere contribuțiile pe care le-au colectat uh, în 2015, să le transfere către fond în cursul acestei săptămâni, iar termenul uh, limită este până la urmă astăzi. Așadar, până luni vom ști suma precisă a contribuțiilor din 2015 defalcate pe compartimente. În ceea ce privește 2016, Contribuțiile vor fi stabilite cât de curând. Până în luna mai vom notifica instituțiile vis-a-vis -vis de contribuțiile pe care trebuie să le achite pe 2016 și presupunem că transferul acestora către fond se va face până la finele lunii iunie. Până atunci, așadar, vom dispune de două tranșe de contribuții în acest fond. Din păcate, o ultimă remarcă care pare să fie constantă, în ceea ce privește transpunerea BRRD, mai lipsesc unele uh, țări și apele și la dumneavoastră să facă presiuni în acest sens, pentru că este un instrumentar indispensabil. Și aici aș dori să mă opresc, pentru că noțiunea de impredictibilitate și complexitate. Bine, se vinde bine în Europa, dar uh, e mai puțin valabilă această teorie în rezoluția bancară. BRRD ne oferă un set clar de reguli în ceea ce privește partajarea poverii. Uh, și în ceea ce privește <clears throat> gestiunea proporțională, în cazul în care o bancă ar trebui să se pună acestui proces de rezoluție. Și mă opresc aici sperând că și băncile își uh, vor aduce contribuția în ceea ce privește planificarea rezoluțiilor și uh, împreună cu activitatea desfășurată și de supraveghetor sperăm să avem de a face cu cât mai puține cazuri de rezoluție pentru că sperăm că se vor putea lua alte măsuri mai din timp. Cel puțin asta este speranța mea. Aici închei și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc, Esther de langă este prima vorbitoare. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să vă felicit în numele grupului meu pentru ziua dumneavoastră la mulți ani și pentru toată activitatea de pregătire pe care ați făcut-o pentru a vă asigura ca SRB-ul să funcționeze bine și să fie o bună entitate de monitorizare încă de la începutul anului. În ceea ce privește MREL-urile, ați spus foarte generic ceea ce sunt acestea și poate pentru anul viitor va fi foarte important să vedem cum vor funcționa. Vreau să vă întreb însă când vor fi determinate MREL-urile pentru fiecare bancă și știm că ar trebui să fie stabilit un procentaj maxim, însă vreau să știu în realitate cam pe unde se vor situa. Ați mai vorbit și despre un element mai dificil de care, pe care l-ați numit uh, calitativ, Este absolut necesar să este foarte important în ceea ce privește procesele. Este esențial să vedem cum vom gestiona problema. Ați spus de asemenea că avem 130, aveți 130 de persoane Și o ultimă întrebare. Dacă ne referim la EDIS, veți avea nevoie de mai mult personal în momentul în care veți primi și această competență, iar în ceea ce privește calendarul, cum e situația, pentru că ați menționat că o serie de reglementări nu au fost încă transpuse în anumite state membre și de aceea cât de realistă este această planificare, atât din perspectiva nevoilor de personal, cât și din uh, perspectiva aplicării uh, reglementărilor. Aveți nevoie de mai mult sau mai puțin timp? Mulțumesc. O să încep cu întrebarea cu privire la MREL. Avem mai multe mecanisme și avem nevoie de un, o întreagă echipă de rezoluție. Vom avea un colegiu pentru anumite bănci de rezoluție care va trebui să decidă pe planul de rezoluție și mrl ul este parte din aceste planuri. Sperăm să fim în uh, poziția în care să fi stabilit uh, obiective MRL pentru grupurile care sunt în domeniul nostru de competență, iar apoi va trebui să stabilim uh, mrl ul uh, pe obiective pe fiecare uh, entitate în parte. Vom încerca să avem, în primul rând, o primă um, idee despre direcția în care mergem pentru ca băncile să poată să aibă o orientare voi, uh, aș spune că 8 este numărul minim pentru toate băncile și după aceea trebuie să vedem cât de mult poate urca. Aceasta depinde însă de complexitatea băncii respective și depinde și de întrebările potențiale pe care uh, și capacitatea potențială a acelei bănci. Până la sfârșitul acestui an va trebui însă să fi stabilit uh, obiective MREL pentru grupurile principale, ceea ce n-ar însemna că uh, am atins direct uh, obiectivul final, uh, targetul final. Sunt de acord cu dumneavoastră că cu cât un grup este mai complex, cu atât mai important este să discutăm subordinarea, subordonarea. Știți că există mai multe idei în legătură cu aceasta, o parte dintre ele se leagă de armonizare și înțelegere mai bună a ierarhiei creditorilor în Europa până acum. Pentru că în momentul de față suntem un pic departe. Dacă însă legea solvenței nu este armonizată, va fi foarte dificil. În ceea ce privește staful nostru, am primit aceeași întrebare din partea unor jurnaliști și întrebarea este, răspunsul este sigur că da, vom încerca să gestionăm această uh, rezoluție dacă va veni, dar sperăm ca aceasta să nu vină prea devreme. Cu siguranță vom mai avea o cale lungă, dar nu numai noi, ci și autoritățile naționale suntem cei care vom trebui acționa, să acționăm aici și va trebui să ne gândim dacă e mai bine să avem un staff uh, complet sau nu. În ceea ce privește personalul, m-ați mai întrebat uh, despre stadiul actual. Uh, Chiar dacă uh, în momentul de față avem uh, un stat foarte competent, e nevoie de o, uh, un staff foarte bine pregătit pe țintele pe care le avem și după ce facem această analiză vom vedea în funcție de chestiunile concrete și calculul ca atare să vedem în ce măsură e nevoie de mai multe persoane. Cred că cel mai important este să mai avem directiva transpusă în toate statele membre. Iar apoi e important să avem un sistem european și apoi următorul, ultimul uh, pilon este uh, pasul uh, din fin, de la final. Eliza Ferreira, mulțumesc foarte mult și la mulți ani! Felicitări pentru ceea ce ați reușit să faceți până acum. Migrația are legătură cu experiența pe, pe care am acumulat-o până acum. Dacă ne uităm la structura totală pe care am creat-o, în momentul în care lucrurile încep să meargă, va trebui să încercăm să rezolvăm perioada de tranziție. Dacă tranziția aceasta nu va fi bine reglementată, va putea să se creeze un haos. Cred că aveți dreptate când spuneți că nu vreți o rezoluție, dar vreți să pregătiți această rezoluție în caz că va veni. Însă dacă ne uităm la felul în care rezoluția Vreau să știu cum vedeți în acest context implementarea posibilă a BRRD și cum ar arăta implementarea totală a acestuia și ați spus că vă bucurați aveți liniile de credit din diferitele state membre, dar că nu aceasta este ceea ce s-a stabilit, ceea ce nu taie legătura între statele membre și bănci, pe de altă parte să vedem cum funcționează noul sistem. E clar că noul sistem uh, de rezoluție va lua decizii și apoi se va putea evalua, de fapt, în funcție de cum vor face față statele membre, autoritățile naționale și contribuabililor. Acesta este motivul pentru care e nevoie de mai multe clarificare, după părerea mea. Nu avem prea mult timp, vreau doar să vă dau această idee și să vă ascult uh, opiniile. BRRD-ul a început în 1 ianuarie și când e vorba de ierarhia creditorilor și de transparență, mai sunt multe de reglementat. E clar că trebuie să mai armonizăm legile insolvenței în mai multe țări, mai sunt multe de făcut și lumea nu e încă perfectă. Pe de altă parte, o mare parte a activității acum înseamnă să facem piața să înțeleagă, în primul rând, că împărțirea sarcinilor, care este acum uh, importantă, să fie aplicată. Aceasta are legătură cu ceea ce a spus președinta înainte. Nu e vorba numai de autoritățile de rezoluție, nu e vorba numai de autoritățile din țările membre, ci și de MIFI, de autoritățile de piață care trebuie să se ocupe de această problemă și până la urmă întrebarea care se pune este cine trebuie să gestioneze instrumentele. Cred că toate acestea vor juca un rol important. Dacă ne uităm mai mult la cadrul instituțional, avem acum liniile de credit individuale de la statele membre pentru perioada interimară, dar aceasta nu înseamnă că contribuabilul este cel care va trebui să suporte această factură, ci el este cel care va trebui să prefinanțeze ceva, care după aceea va trebui să fie plătit uh, prin intermediul industriei. Întrebarea este dacă am pregătit bine ceea ce lansăm acum, dacă am creat uh, poate condițiile pentru ca noul sistem să fie înțeles și după aceea pentru ca să ne adaptăm la el. Însă, nu în ultimul rând, o parte din această ajustare este să avem o structură de uh, capital Trebuie să înțelegem că trebuie să dăm și băncilor ceva timp pentru ca să se adapteze, dar ca să se, să o ia în direcția corectă, să se adapteze în cotro e bine. Mulțumesc! Problema este însă că ceea ce s-a întâmplat până acum uh, este, sunt încă structuri care există, deci va trebui să găsim uh, și acum o variantă de a reconcilia cele noi cu cele vechi și de aceea tranziția devine foarte importantă, așa cum ați menționat-o și dumneavoastră. Și capitalul este necesar. Kay Swinburne are cuvântul acum. Mulțumesc și la mulți ani, doamnă König. Mulțumesc pentru că ați venit aici. Aș vrea și eu să adaug felicitările noastre pentru că ați ajuns atât de departe, pentru că e foarte greu să stabilești lucrurile de la zero, să le creezi, dar dumneavoastră sunteți la locul potrivit cu siguranță aici. Um, mecanismul unic de rezoluție, SRB-ul pe care îl planificați noastră este evident uh, ceva pe care stăpâniți foarte bine și în rolul dumneavoastră de comitet de monitorizare aveți foarte multe de făcut în ceea ce privește interconectarea instituțiilor. Aș vrea, în primul rând, să văd care este părerea dumneavoastră despre faptul că o mare parte din instituțiile care se ocupă de rezoluție și băncile acestea sunt instituții um, care ar putea să aducă cu sine un risc sistemic. Și aș vrea să vă întreb dacă puteți să ne spuneți cum gestionați această problemă, având în vedere că um, Comisia și-a um, a întârziat munca pe CCP-uri și deci vreau să știu dacă, um, cum intenționați să vă împletiți așadar cu calendarul comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare, spune doamna König. Aceasta îmi dă ocazia să vă spun, de exemplu, că SRB-ul încă de la început lucrează în colaborare cu alte autorități internaționale în Europa și în afara Europei, pentru că este clar că o mare parte din băncile mai mari nu lucrează decât în zona euro. Avem o, rezoluție, o legătură foarte bună cu autoritățile de rezoluție și cu băncile centrale. Același lucru și însă în afara zonei euro trebuie să se aplice. Bordul la care vă referiți este acționează în momentul de față în paralel cu ceea ce facem noi. O mare parte din grupul de um, control și supraveghere implementează în momentul de față ideile pe care le avem în principiile cheie și în uh, standardele uh, de, uh, care gestionează mm, riscurile și pierderile. Întrebarea cum să rezolvăm problemele de pierderi Uh, se pot să vă răspund la ea prin faptul că am început să lucrăm la CCP ca parte din rezoluție și ca parte din pasul următor. Pentru că, așa cum a spus și Comisia înainte, CCP-urile sunt indispensabile și cu cât avem mai multe afaceri, mai multe mișcare economică pe aceste platforme, acestea devin mai importante. Este, mai, este legitim, deci, să spunem că a fost o mișcare foarte bună să putem pune acum aceste afaceri Um, în centru și aceste tranzacții, e clar că băncile cele mai mari sunt membre în uh, CCP-uri. Nu uh, spun că momentan este o variantă fericită, pentru că e un sistem stabil, dar uh, vrem să știm ce se întâmplă și unde se întâmplă atunci când ceva merge prost. Asta este ceea ce încearcă SRB-ul acum. Pot să vă asigur că și Comisia este parte din grupul de lucru care încearcă să gestioneze acest lucru pentru ca să se știe în ce direcție se merge la nivel internațional când se lucrează din partea Europei. Însă aici Comisia este cea care trebuie să găsească uh, um, exact care este cea mai bună soluție. Trebuie să știm, deci, dacă există un risc pe care trebuie să îl uh, introducem în planificarea rezoluției noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, Ramon Tremoza. Grazie, președinte. Uh, good morning, welcome to this... Uh... Bună dimineața și bun venit uh, la noi. Am doar două întrebări foarte scurte. Prima întrebare, dacă puteți să ne spuneți care sunt țările care n-au implementat sau transpus încă BRRD-ul, directiva bancară. Și a doua întrebare este cum va asigura SRB-ul faptul că toate autoritățile naționale aplică mecanismul de rezoluție cu același standard? Mulțumesc! nu am fost pregătită niciun caz să vin să arăt cu degetul pe bănci sau țări. Cred că sunt patru țări pe lista mea care nu au transpus încă total BRRD-ul, dar vă voi da lista după aceea. Și a doua întrebare este, pentru a putea să ne asigurăm că avem proporționalitate și consecvență, trebuie să ne asigurăm că autoritățile naționale și cu noi lucrează împreună, încercăm să stabilim standardele împreună, iar manualul nostru de planificare a rezoluției va fi manualul pe care îl vor avea și autoritățile naționale, deci instituțiile mici, și pe care îl vom folosi și noi pentru cele mari, unde vom avea un rol de monitorizare. Trebuie să ne asigurăm că avem uh, consecvență și suntem consecvenți și deci trebuie să avem um, abordare unitară. Sper că v-am răspuns la întrebare. Aveți timp pentru o întrebare suplimentară dacă doriți. Nu. Vă rog. Bună ziua, o să vorbesc în portugheză. Am două întrebări, una mai generală care are legătură cu supravegherea. Noi, în Portugalia, avem două cazuri exemplare. Primul are legătură cu faptul că în timpul uh, revizuirii de calitate, care a durat un an între noiembrie 2003 și 2014, uh, Nu, ce se întâmplă aici? Tai. Eu sunt La câteva zile după ce s-au uh, prăbușit uh, băncile, totuși uh, băncile arătaseră că sunt peste cerințele minime. Deci eu aș întreba ce s-a schimbat de la acel punct în materie de supraveghere, că noi am spus cetățenilor noștri că băncile nu erau controlate, acum trebuie să le spunem că sunt controlate așa cum se cuvine. Și acum o a doua chestiune. Dacă băncile au, fost, uh, au făcut obiectul unui program de rezoluție, costurile căruia au fost suportate de uh, acționar până la 18,5%, dar și statul a trebuit să contribuie. Băncile nu au uh, avut resursele necesare, deci au trebuit să se împrumute de la stat dar vorbim de o sumă de 2 miliarde, 17% din totalul uh, activului băncilor, deci mult peste cerințele minime. Așadar, acest fond de rezoluție pare să fie mult sub ceea uh, ce se cere sau de, de ce este nevoie. Să nu uităm și problema pericolului moral uh, Uh, și ce anume va face acest, ca acest fond să fie credibil în ochii cetățenilor noștri? Da, răspuns, dați-mi voie să uh, mă refer la întrebarea dumneavoastră uh, dacă s-au detectat lucrurile la timp. Bun, asta este o întrebare care trebuie să o adresați mecanismului unic de supraveghere. Uh, când e vorba de bănci mai mari, acolo intră în joc și autoritățile naționale și nu vreau eu acum să mă pronunț asupra celor întâmplate în legătură cu întrebarea noastră cu Banib și rezoluția referitoare la această instituție. Eu cred că în acest caz, sau din câte știu eu, banca deja trecea prin măsuri de restructurare de ceva timp și decizia din decembrie a fost o decizie luată de către autoritățile portugheze de rezoluție. Nu noi ne-am ocupat de asta, ce au făcut ei a fost să transfere uh, activele și depozitele către Santander, Banca Santander, dacă am înțeles eu bine, și până la urmă niciun deponent nu și-a pierdut banii în această tranzacție. Acum, dacă uh, ea ar fi respectat cerințele BRD din ziua de astăzi, e altă întrebare, dar eu cred că asta bun, a fost uh, uh, o acțiune a autorităților, a, a, autorităților autorităților portugheze și mai rămâne de știut dacă o tranzacție de genul acesta da, este deja destul de costisitoare, așa cum s-a mai întâmplat în trecut, și ce se întâmplă cu dimensiunile cerute de fondul unic de rezoluție. Acum, în această ecuație, cred că mai uh, trebuie introdus un element. Uh, cu o planificare corespunzătoare a rezoluției și cu monitorizarea și gândindu-ne că uh, avem uh, cerințe suficiente minime de pasive eligibile, atunci poate că poziția ar fi fost mai bună, uh, s-ar fi putut acționa uh, la nevoie sau supraveghetorul ar putea ar fi putut defini la timp situația falimentară sau nu, astfel încât Uh, ar fi intrat în joc uh, rolul de protecție al fondului de rezoluție. Dar profit de ocazie ca să vă mai spun ceva. Dacă ne uităm la BRD, când o bancă uh, are necazuri, trebuie să ne întrebăm, se poate soluționa această problemă la nivel privat sau nu? Că dacă nu, atunci următorul pas logic e să intre în joc procedura normală de insolvență și doar dacă banca trece de ceea ce noi numim testul interesului public, atunci uh, intră în joc opțiunea rezoluției și este doar ca ultima resursă uh, activarea fondului. Deci nu ajungem direct la acest fond unic de rezoluție, ci este un proces tretat și cu asta mă opresc. Gold. Mulțumesc acum Sven Ja, von mir um, herzliche Glück. Mulțumesc și la mulți ani. În primul rând, felicitări și la mulți ani pentru ziua dumneavoastră, dar Vă urez uh, mult succes și uh, în această nouă funcție. O să trec la engleză, dar când spun la mulți ani, prefer să o spun în germană. Așadar, uh, am trei întrebări, eu, pe scurt. În primul rând, baza legală pentru SRB prevede să se reducă complexitatea instituțiilor financiare și se referă și la simplificarea structurilor instituțiilor noastre financiare care sunt foarte mari pentru a putea să îmbunătățim uh, rata de rezolvare a problemelor. Iar în 2016, uh, cuvintele simplificare și reducere a complexității nu mai apar în document. Se vorbește foarte mult despre felul în care trebuie să funcționeze sistemul. Puteți să ne spuneți, vă rog, cât succes ați avut acum până acum în reducerea complexității și în simplificarea structurilor băncilor mari, având în vedere că mulți participanți pe piață au un dubiu dacă o bancă foarte mare ar trebui să fie ar putea să fie simplificat, așadar pentru ca rezoluția să fie mai simplă. Puteți să ne spuneți în detaliu care sunt uh, restricțiile legale la rezoluții și reducerea rezolvabilității la nivel național în uh, legislația națională sau legislația europeană. Puteți să ne spuneți, adică, dacă ați întâlnit uh, limite legale în instituțiile dumneavoastră până acum. Și aș vrea să știu, de asemenea, dacă Acordul SRF de la Consiliu este, după părerea voastră, dumneavoastră în armonie cu baza legală a CRF-ului sau dacă, după părerea dumneavoastră, este neconformă cu uh, angajamentele luate de către membrii care participă. Mulțumesc! Da, mi-a spus foarte multe întrebări pentru ziua mea. Haideți să încerc să vă răspund. Dacă e prea mult, puteți să-mi răspundeți și în scris the first question. O să încerc să răspund la prima întrebare, dar trebuie să verific totuși, să vedem de ce nu am uh, redus complexitatea și simplificarea. Sigur, o, o evaluare a capacității de rezoluție înseamnă să ne ocupăm uh, de următoarele chestiuni. Există funcții critice izolate ca să ne asigurăm că pot supraviețui Asta este partea muncii care acum este în curs de desfășurare cu acele echipe interne de rezoluție și colegiile de rezoluție și, în fine, realist vorbind, la fel ca subiectul structurii de capital și pentru asta va fi nevoie de ceva timp. Dar aș putea spune că sunt optimist, și anume băncile, eu cred că au înțeles mesajul, însă e nevoie de timp pentru a face restructurarea Însă, deci dacă nu există neapărat acolo cuvântul acesta, nu înseamnă că nu ne ocupăm de asta. La fel și pentru sistemele IT. E nevoie de ele pentru a obține informațiile și lista e lungă. În ce privește restricțiile juridice, legale, atunci când uh, vorbim de ele, încercăm să le identificăm în acest moment pentru că trebuie să vedem și asta, și anume cum anume este legislația insolvenției în fiecare țară în parte și ce înseamnă ele, de exemplu, pentru un proces de bail-in. Poate aș exagera dacă spune că vă pot da acum o listă, însă este un proces în curte de desfășurare, mai sunt multe de făcut Poate, din nou, spun că îmi doresc asta de ziua mea de naștere, dar poate că armonizarea legislației uh, în domeniul insolvenței poate că încă nu poate fi finalizată, dar dacă ne gândim la ierarhizarea creditorilor, la uh, capacitatea instituțiilor financiare, acestea poate că sunt mai aproape de realizare. Puteți, vă rog, spune domnul Giggle, să-mi dați un răspuns în scris da, dar dați-mi puțin timp. Vreau, trebuie să am puțin timp la dispoziție, că în acest moment nu vă pot face un raport, însă poate că serviciile mele juridice pot să mă ajute. Însă, cea de-a treia întrebare s-a referit la fondul unic de rezoluție. Încă de la început am avut două discuții, una privitoare la așa numitul bridge funded și liniile de credit și a doua, la acea rezervă eh, de care am vorbit la început, eh, prima, eh, prima măsură am făcut acum este la nivelul statelor membre. Sigur, e mai greu când este o linie mare de credit, dar până la urmă asta s-a putut obține la ora aceea și acum discuția e la nivelul statelor membre și e bine că se pune în aplicare și că deja am început să semnăm aceste acorduri care sunt uh, identice, deci nu sunt acorduri diferite. Mulțumesc. Și acum Marco Zani. Și apoi o să cedez scaunul de președinte. Mulțumesc. Aș vrea să mă concentrez, concentrez asupra trei întrebări. În primul rând, Ce buget aveți uh, prevăzut pentru serviciile de consultanță, contabilitate, juridice din 2016 până în 2020? Asta ați făcut o estimare de buget de aproximativ 40 de milioane de euro, uh, ținând cont că, mă rog, costul consultării pentru o rezoluție este de 4-5 milioane de euro. Ați estimat, să zicem, între 2016 și 2020 să dispuneți de, sau să trească să rezolvați 80 cazuri. Sigur că există și un anumit grad de flexibilitate în uh, bugetul de care dispuneți, dar aș dori să știu uh, pe ce elemente v-ați bazat această estimare bugetară și credeți că sunt suficiente fondurile în, pentru activitățile din acești ani. O a doua întrebare în legătură cu planurile de rezoluție la care v-ați gândit deja, pentru că v ați declarat că în 2016 veți extinde aceste planuri uh, la toate băncile care țin de competența dumneavoastră și ați uh, spus că deja sunteți gata să acționați cu 40 de planuri. Uh, și aici aș dori să știu care sunt liniile directoare pe care v-ați bazat ce criterii există în aceste planuri pe care deja le-ați pregătit sau pe care le aveți în pregătire. Și ultima întrebare, în legătură cu acordul de ieri, în legătură cu Bad Bank din Italia, pe care îl cunoașteți cu siguranță. Aș vrea să uh, știu ce credeți dumneavoastră. Eu cred că acest acord este cumva contrar principiilor stabilite de BRD și Beilin. Sigur că nu vreau cum să apăr Berlin, însă cred că există anumită confuzie în legătură cu uh, orientarea generală a Uniunii și aș vrea să știu ce părere aveți despre acest acord. Da, o să încerc să răspund Acum, vreau ați ți da niște cifre. Nu voi uh, comenta eu uh, în legătură cu cât anume va costa fiecare caz de rezoluție în parte, dacă va fi 4-5 milioane sau nu. Noi a trebuit să avansăm și noi o cifră și am zâmbit puțin când înțelegerile financiare au văzut că noi am uh, avansat o cifră uh, totală care nu oferă o indicație a numărului de cazuri de rezoluții la care ne așteptăm noi. Dar încercăm să fim realiști, să spunem, haideți să cerem această sumă și să sperăm că nu avem nevoie să o cheltuim pe toată, că așa aș fi foarte fericită. Dar dacă dintr-un motiv sau altul bugetul s-ar dovedi Uh, necesar sau insuficient pentru, pentru mari cazuri, atunci, într-adevăr, va trebui suplimentat. Acum, nu, să nu credeți că este un calcul precis bazat pe estimările noastre, ci doar am încercat să avansăm o cifră rezonabilă. În legătură cu planurile de rezoluție, într-adevăr, am început cu ce am numit eu planurile de tranziție, uh, de rezoluție și acum acesta se dezvoltă în planul în adevăratul sens al cuvântului și am început clar cu băncile importante, sistemice, globale, vorba de 8 bănci, acum au fost 9, dar am încercat să fim realiști, de asemenea spunând, haideți să încercăm să ne ocupăm de toate țările, pentru că dacă nu există un plan de rezoluție, Uh, deja disponibil în cazul unei bănci care are, care are nevoie de el, măcar ar fi bine să ai un plan pentru o bancă de tip similar, sau poate din aceeași țară. Deci nu am uh, prioritizat în funcție de cele mai urgente cazuri, ci mai degrabă am dorit să avem o bună acoperire a Uniunii Bancare, deci în toate statele membre. Și așadar, asta facem pentru 2016 iar în legătură cu acordul acela care a fost semnat ieri, între Italia și Direcția Generală a Competiției de la Comisia Europeană, dați-mi voie să vă spun că a fost vorba de un uh, acord care să respecte ajutorul, legislația privitoare la ajutoarele de stat, deci nu cred că aici există vreo interferență cu uh, orice considerație privitoare la bail-in cu ajutorarea de către stat la unei bănci. Sigur, când ne gândim la planurile de rezoluție și, cu, și la, la situația băncilor, ne concentrăm și uh, asupra unor chestiuni uh, care țin de calitatea balanței de plăți, care e calitatea uh, Uh, însă nu interferăm cu BRD și Beilin, ci niciun fel de proces de Beilin. Mă scuzați că am depășit puțin timpul. I understand it's your birthday. Președinte, nicio problemă. Am înțeles că uh, e ziua dumneavoastră și iată, profit și eu de ocazie ca să vă urez la mulți ani. Nu știu dacă v-am și cântat la mulți ani. Mulți ani trăiască, nu. Bun, acum din partea grupului ENF, domnul Mono. Nu, se pare că nu. Atunci Domnul Cherțas, din partea PP. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά στην κυρία Κένιν και από μένα. Ε, θα ήθελα να σας κάνω... Da, mulțumesc și la mulți ani și din partea mea și acum o întrebare în ce privește situația Greciei și a Ciprului. Vorbim despre o situație cunoscută de toată lumea, Sistemul bancar a fost decapitalizat suficient acum, dar avem și o situație în care există un mare volum al datoriilor, al creditelor toxice. în 2015, de exemplu, s-a trecut de la 35% la 50% din aceste credit, volumul creditelor toxice, din totalul uh, creditelor. Acum, dumneavoastră a spus că uh, nu clientul este cel care trebuie să intervină, ci uh, dumneavoastră sunte, nu clientul trebuie să vă bată la ușă, ci dumneavoastră trebuie să luați inițiativa. Dar ce inițiative puteți lua? Și, sigur, împreună cu autoritatea competentă din Grecia și, mă rog, în Cipru, dar în Cipru lucrurile merg mai bine. Asta ca să nu fie neapărat necesară intervenția dumneavoastră în sistemul bancar grec și cipriot. First of all, the top... Răspuns. În primul rând, dumneavoastră v-ați referit la uh, aceste credite neperformante. Bun, asta este o chestiune care ține în primul rând de competența supraveghetorului, autorității de supraveghere bancară, deci uh, cea din Grecia sau din Cipru sau BCE. Noi suntem în strâns contact cu colegii noștri din ambele țări la care v-ați referit, dar și din toate celelalte țări uh, care țin de competența noastră. Noi trebuie să fim pregătiți și să avem o idee uh, în legătură cu cum ar putea fi un plan de rezoluție pentru o anumită bancă, deci ce opțiuni avem pentru o, bancă, pentru o anume bancă. Pe mine trebuie să vă spun că m-a impresionat foarte mult că în Grecia autoritatea de rezoluție a fost uh, foarte ocupată anul trecut. Sigur, echipa e mică, dar e foarte activă. Noi lucrăm uh, foarte bine cu ei în pregătirea acestor planuri, dar uh, Dumneavoastră, întrebarea dumneavoastră s-ar adresa mai degrabă autorității de supraveghere din aceste țări. Atât vă pot spune că noi suntem în contact strâns cu, cu ei. Mulțumim, aveți încă o întrebare? Că mai avem ceva timp la dispoziție. Da, mulțumesc. Domnul Kirțos, din nou. Poate că trebuie schimbate normele referitoare la vânzarea ă, acestor credite problematice. Cum nu știu dacă asta ține de competența dumneavoastră, dar vă întreb dacă vă gândiți la așa ceva. Deci, ă, în măsura în care există ă, reglementări noi care se referă la vânzarea acestor credite toxice, neperformante. E o problemă despre care vorbește presa, atât în Cipru cât și în Grecia. Uh, at least not to... Răspuns. Din câte știu eu, nu cred că sunt reguli noi în legătură cu facilitarea acestui tip de vânzare. Dacă vă gândiți la ce s-a întâmplat în Italia, au fost discuții, concluzia fiind că o opțiune bazată pe piață pentru, a vânzarea, pentru vânzarea acest, acestui tip de portofolii a fost soluția, dar mă rog, noi suntem doar cei care monitorizează, deci nu e de competența noastră. Noi vrem doar să ne asigurăm că dacă ceva nu funcționează, problema e soluționată la timp ca să nu devină apoi și mai costisitoare. Dar Vă spun din nou, asta e mai degrabă o chestiune care ține de competența supraveghetorului național. Mulțumesc. acum Elisa. Thank you. I will have to... Mulțumesc. Va trebui să țin locul unui coleg care nu poate fi prezent. Așadar, voi formula o altă întrebare. Și revin la această abordare globală pentru că mă preocupă în sensul în care, în momentul de față, există o activitate limitată pe care trebuie să o desfășurați. Este un univers uh, amplu, dar vă pregătiți de fapt pentru viitor. Ceea ce faceți în momentul de față este să vă pregătiți capacitățile pentru a face ceea ce trebuie să faceți. Și impresia noastră este că această abordare largă, faptul că vor exista poziții de convergență sau com- criterii de convergență la nivel european în ceea ce privește supravegherea sau rezoluția. Deci această credință a fost subminată deja uh, datorită faptului că autoritățile naționale aplică deja în mod anticipat uh, o schemă BRRD și consecința este că există și persoane care nu au știut că vor poate, putea face obiectul unui bail-in când au achiziționat anumite instrumente financiare în trecut, iar această perioadă de tranziție duce la dificultăți cu linii de credit, cu până la urmă neacordarea de credite ulterioare și de aceea cred că se impune să colaborați mai mult cu uh, uh, autoritatea ESMA, dar și să stabiliți criterii, criterii și de guvernanță economică, astfel încât oamenii să înțeleagă că există o abordare uh, amplă, oamenii să înțeleagă că lucrurile sunt competitive sau concurente în rezolvarea problemei și că nu se va ajunge la probleme suplimentare. Iată, nu e o întrebare precisă, este mai degrabă o alertă. Deși nu este o întrebare precisă, sunt uh, deplin de acord că este principala temă a zilei. În ultimul trimestru al 2015 am asistat la o serie întreagă de cazuri de rezoluție care erau ușor diferite de fiecare dată pentru că uh, erau versiuni diferite în ceea ce privește cadrul juridic. Însă putem să vedem lucrurile și pozitiv, în sensul în care statele membre, până la urmă, au încercat, au făcut o încercare să plece de la zero, știind că de la 1 ianuarie 2016 va mai exista o autoritate numai uh, care se va ocupa de acest lucru, și anume SRB, și că nimeni n-a vrut să fie până la urmă un fel de uh, test pentru uh, primul caz al uh, SRB. Deci nimeni n-a vrut să fie cobai. Dar în uh, momentul de față ne concentrăm asupra informării publicului ca toți să înțeleagă noile reguli și până la urmă lucrurile trebuie să se concentreze asupra ierarhiei creditorilor, astfel încât să existe transparență, să știe lumea în ce a investit. Practic, piața trebuie să înțeleagă noul sistem acum. Și ați mai spus că există și un al treilea pilon, schema de garantare a impozitelor, la care de asemenea trebuie să lucrăm, dar în momentul de față ne concentrăm asupra informării pieței și creierii de transparență și e nevoie de ceva timp și în acest sens. Pentru a fi mai clară, pentru că Mulțumesc, cred că ați înțeles întrebarea. Dar dacă întrebați, bă, solicitați băncilor în state membre fragile să-și sporească capitalul, dar în același timp uh, se operează confiscări de depozite, chiar și a celor care trebuiau să fie cât de cât sigure, pentru că nu există un fond de rezoluție sau nu este suficient, sau se apelează la banii contribuabilului. Și dacă faci acest lucru, până la urmă vei fi penalizat de agențiile de rating. Și dacă se apelează la acest lucru, până la urmă se poate genera o criză pentru că nu există uh, o aliniere completă. Și, practic, dintr-o dată ne trezim cu o criză sistemică pentru că nu s-a lucrat la acest lucru sau nu s-a încercat prevenire. Da, aveți dreptate. Dacă converg toți acest factor, există riscul unui cerc vicios. Cu toții suntem um, conștienți de acest lucru. Răspunsul din punct din perspectiva mea, este să calculăm fiecare pas și să încercăm să facem sistemul mai sigur. Și până la urmă, există doar două opțiuni. Fie încerci să faci rost de fonduri sau uh, se apelează la reducerea pasivelor. Dar nu există o soluție ideală și cred că și domnul Gorbaciov spunea odată Deci, în orice caz, dacă începi târziu, nu te poți trezi că soluția va fi neapărat cea mai potrivită. doamna Paunova și a dumneavoastră la mulți ani pentru ziua de naștere. Da, într-adevăr, ne sărbătorim în aceeași săptămână. Din punctul meu de vedere, aș dori să vă mulțumesc pentru excelenta muncă de pregătire pe care ați realizat-o până acum. SRB-ul deja are planuri ambițioase pentru următoarele luni și mă bucur că unele privesc și o strânsă colaborare cu actorii implicați și asigurarea capacității de rezoluție. Și prima mea întrebare, dat fiind faptul că reprezintă și una din prioritățile dumneavoastră, se referă la maniera în care SRB se leagă și de ESF pentru că ați vorbit de o strategie de implementare. M-aș bucura să ne oferiți mai multe detalii în ceea ce privește această strategie, cum vor fi stabilite contribuțiile la fond. Spuneți că autoritățile naționale deja urmează să transfere aceste contribuții, care sunt regulile și care va fi calendarul. Unii sugerează că mecanismul de stabilitate ar fi pasul cel mai logic pentru a crea un, uh, o plasă comună de siguranță și cum uh, răspundeți la acuzațiile că uh, Uh, ESM ar putea, fi devenită, ar putea deveni o problemă pentru acele state care se alătură Uniunii Bancare? Și cum răspundeți la provocările statelor membre care uh, solicită o reducere a riscului înainte de partajarea acestuia și dacă așteptați din partea Comisiei propuneri în 2016 cu privire la măsuri care să vizeze o reducerea în continuare a riscurilor în sectorul bancar. Într-adevăr, o serie întreagă de întrebări, dar mai întâi și din partea mea la mulți ani pentru ziua dumneavoastră de naștere. Permiteți-mi să încep cu ultima întrebare și, dacă îmi permiteți, am să-i dau cuvântul colegului meu, domnul Latiniemi, pentru că el răspunde de chestiunile care țin de fond. Reducerea riscului, probabil nu vă surprinde, se află în centrul preocupărilor supraveghetorilor și autorităților de rezoluție. Și sunt măsuri care trebuie continuate. Putem începe dacă vorbim de reducerea opțiunilor uh, pe diferite instrumente financiare. De asemenea și expunerea uh, la credite uh, de stat în bilanțurile statelor membre Și așa cum vă spuneam, există chestiuni care pot fi rezolvate mai rapid decât uh, altele. La întrebările care se leagă de fond, uh, l-aș ruga pe Timo să ofere un răspuns. Au fost mai multe întrebări, permiteți-mi să uh, răspund pe rând. În ceea ce privește transferurile, acestea se referă în momentul de față la contribuțiile pe 2015, că urmează să fie transferate către Fondul Unic de Rezoluție și aici vom ști mai multe, poate nu astăzi, dar cel puțin peste două zile. În același timp, colectăm și date în momentul de față pentru stabilirea contribuțiilor pentru 2016, care vor fi colectate în timpul verii și Așteptăm uh, date în aceste zile de la aproape 4.000 de instituții din zona euro. Vă dați seama că este vorba de uh, extrem de multe informații și colectarea acestora de la 4.000 de instituții reprezintă o adevărată provocare. Există însă reguli clare în ceea ce privește calculul în ceea ce privește bilanțul total, minus riscul acoperit și de asemenea mai există și elemente de ajustare de la 1,8 la 1,5. În ceea ce privește strategia de investiții, așteptăm actele delegate în ceea ce privește uh, strategia de investiție să intre în vigoare. Se va întâmpla în următoarele săptămâni acest lucru. Apoi, sesiunea noastră plenară va lua o decizie cu privire la strategia de investiții. Între timp, avem o strategie interimară de investiții, care este una foarte prudentă, bazată pe lichidități și vom avea o strategie mai completă undeva în primăvară. Apoi, raportul celor cinci președinți a arătat că fondul poate reprezenta o garanție puternică care, cu cât este mai puternică pe viitor, cu atât mai bine și nu ne deranjează dacă statele membre vor opta pentru această soluție. Doamna Berez, acum pentru socialiști. Prezident, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, am două întrebări pentru dumneavoastră. În răspuns către domnul Gingold, ați vorbit de competențele supravegherii. Dumneavoastră sunteți într-o fază de rodaj, spuneți dumneavoastră, în crearea instituției dumneavoastră. În același timp, actorii de piață sunt foarte um, bucuroși să cunoască cadrul juridic, să vadă cât de eficient este ceea ce a construit legislatorul european și uh, ce decizie a reușit să obțină acesta. Iată de ce condițiile de cooperare între instituția dumneavoastră, organizația dumneavoastră și SSM-ul sunt de fapt uh, o importantă parte a acestei construcții. Dacă puteți să ne spuneți mai multe despre această cooperare și despre dinamica pozitivă care ar putea să fie instaurată între aceste instituții. Și a doua întrebare se referă la probleme, uh, problema backstop-ului. Noastră nu aveți uh, competențe pentru a defini backstop-ul, însă se vede că acesta creează o um, problemă destul de mare, având în vedere că este gândit ca o protecție financiară. Vreau să vă întreb dacă într-un orizont uh, destul de previzibil de timp, considerați că acest mecanism de protecție sau de sprijin backstop ar putea să fie instaurat într-un într-un fel de um, târg între EDIS și uh, existența acestui mecanism de sprijin. Vreau să știu dacă vedeți un risc așadar în faptul că se constituie un mecanism de protecție sau de sprijin și faptul că nu se ajunge la un acord pe EDIS. Eu nu sper să se întâmple așa, dar vreau să știu ce părere aveți. Permiteți-mi să încep cu ultima întrebare un mecanism de protecție financiară este într-adevăr crucial, pentru că fondul este ultima soluție, până la urmă, soluția de ultimă instanță. Și când spun uh, mecanism de protecție financiară, îmi doresc să nu trebuie să apelăm niciodată, dar să fie undeva acolo. Apoi, uh, fondul, până la urmă, este cel solicitat Noi am spus că este nevoie de acest mecanism de protecție, dar uh, statele membre, până la urmă, trebuie să cadă de acord și să stabilească regulile. De asemenea, nu consider că există un fel de compensare între EDIS și Fondul Unic de Rezoluție. Vorbim despre fonduri care trebuie acumulate în sistem de către bănci, însă sigur că există o legătură între cei trei piloni ale Uniunii Bancare. Însă nu consider că este o problemă aici și, în mod evident, nu suntem cei îndreptățiți să ne exprimăm un punct de vedere în această privință. În final, mi-aș dori să avem o uniune bancară puternică cu supraveghetori care să funcționeze bine, cu un mecanism care să funcționeze bine și o mm, mecanism clar de garantare a depozitelor. Cooperarea între BC și noi sau cu mecanismul unic de supraveghere este una neproblematică. Până la urmă, aplicarea este partea mai dificilă, pentru că avem un acord mai general care spune că toate datele trebuie colectate de către mecanismul UNEC de supraveghere și dacă avem noi o cerință suplimentară, ei analizează să vadă dacă pot adăuga la cerințele lor pentru ca băncile să nu trebuiască să răspundă la două seturi, însă e nevoie de timp și apoi mai există și probleme cu transferul. Acordul de principiu însă există, există o bună cooperare, dar pentru ca lucrurile să funcționeze în practică și date disponibile Um, direct, um, dacă apeși un buton, mai e nevoie de puțin timp. Doamna de Lange, din PTPP. Yes, thank you. Um... Mulțumesc. Cred că majoritatea până acum au văzut articolul din Wall Street Journal care spunea că Uniunea Bancară trece prin primul său test și era referire la acordul cu Italia. S-a vorbit deja de acest lucru și dumneavoastră a spus pe bună dreptate că e vorba de subvenții aici de stat. Aș vrea să adaug și eu acest lucru. Chiar mi se pare că este vorba de subvenții de stat. Însă, în um, acest context, aș vrea să vă întreb care este părerea noastră despre utilizarea acestor vehicule sau instrumente în general. Apoi, mi-a plăcut foarte mult citatul lui Gorbaciov, cine vine prea târziu îl pedepsește viața. Uh, aceasta poate foarte bună, această afirmație bună pentru ca să ne gândim cum să intrăm mai repede în acest proces. În acest context, credeți că SRB-ul are nevoie de competențe sau instrumente suplimentare sau uh, un instrument de intervenție rapidă? Mulțumesc! Vă mulțumesc! După cum am zis înainte, structura vehiculelor de supraveghere nu sunt uh, o chestiune clară momentan pentru noi. Însă, ceea ce trebuie să facem este să ne uităm la situațiile individuale și în funcție de bancă și să încercăm să vedem uh, după caz. ECB-ul poate să determine dacă o bancă poate să eșueze sau poate să fie în pericol, dar și noi trebuie să supraveghem băncile și trebuie să ne ocupăm de aceste probleme. Sigur că nu v-am răspuns exact la întrebare, dar uh, la cazul italian, dar în ziarul acesta se spune că e vorba de un acord și, după părerea mea, asta este ceea ce spuneam și înainte. Europa e complexă și va trebui să găsim o serie de răspunsuri mai uh, țintite. Nu uh, putem spune mare lucru momentan. E vorba de un acord care a corespunde ajutoarelor de stat și regulamentului care le guvernează. Apoi vom vedea ce se va întâmpla și uh, în, alt, uh, în cazul acesta și în alte cazuri. Partea a doua a întrebării am uitat-o pentru că am uitat, am scris citatul lui Gorbaciov. Vreau să vă întreb uh, dacă pe viitor e nevoie de competențe suplimentare sau instrumente suplimentare în cazul uh, intervenției rapide. Mulțumesc pentru că mi-ați amintit. Am spus în discursul meu că pentru noi uh, stabilirea cerințelor este un lucru esențial. Avem nevoie de această premiză pentru a ne asigura că băncile au capitalul adecvat. Ce inter- instrumente de intervenție rapidă ar trebui să fie armonizate după aceea cu instrumentele supraveghetorilor Aici avem o listă mică de dorințe, de subiecte care trebuie să fie considerate, dar e clar că va trebui să avem aceste instrumente și apoi avem nevoie și de dreptul de a acționa, pentru că și aici intrăm în direcția ceea ce a spus doamna Ferreira, dacă ne uităm la regulament, instrumentele pe care le avem noi, la îndemână sunt destul de limitate momentan, iar găsirea lor nu este neapărat uh, o soluție pentru a avea un capital suplimentar. Avem o listă de dorințe, vom uh, trebui să vedem uh, ce zice, va trebui să vedem și ce zice raportul de revizuire, de supraveghere BERD, dar e clar că va trebui să le adaptăm după caz. Mulțumesc! Ultimul vorbitor, doamna Beres, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce mai rămâne de făcut, ați vorbit de intrarea în vigoare a mărelului. În ceea ce privește punerea în aplicare la nivel european mai sunt multe de făcut, dar nu puteți să ne spuneți că nu e competența dumneavoastră. Chiar dacă sunteți aici pentru a pune în aplicare rezoluția, având în vedere ceea ce mai e de făcut și felul în care aceste instrumente vor trebui să fie utilizate, deci ceea ce trebuie mobilizat și supravegheat în același timp, cred că opinia noastră contează. Vă cer opinia dumneavoastră, deci, despre stadiul discuțiilor și despre condițiile în care Europa va trebui să utilizeze sau să aplice aceste instrumente. Uh, as we, or as the SRB, or actually I personally have... Mulțumesc. Eu am fost implicată în discuția internațională pe TELAC și uh, e clar că, de fapt, uh, toate aceste aspecte legate de TELAC sunt foarte importante pentru mine pentru că vorbesc despre capacitatea de rezoluție. Noi, ca instituție europeană, suntem obligați să respectăm codul BRRD, dar implementarea MREL-ului este foarte importantă și va ține cont de condiția subordonării. Acestea apar însă în momentul în care faceți evaluarea de uh, capacitate de rezoluție. Deci chiar și dacă lucrurile nu se schimbă, vom putea să, vom putea să implicăm uh, telacul în decizia MREL. E clar că există o distinție între cele două. Pe de o parte, MREL-ul care acționează entitate după entitate este mai degrabă uh, o decizie din pilonul 2, după cum spunem noi. Și uh, telacul are o cerință minimă care în limbajul de supraveghere ar putea să fie numită de pilon 1. Dacă vrem să implementăm această capacitate minimă în absorpție, e nevoie de o schimbare juridică S-a vorbit și ieri și foarte drăguț cineva da mai departe la presă discuția despre cum se implementeze telacul în Europa. Aceasta a fost prima dintr-o serie de reuniuni însă și un lucru care pentru mine este esențial este ca să discutăm despre rezoluție, despre faptul că trebuie să ne asigurăm în momentul în care vom prelua noi conducerea să vedem dacă mai este apă sub vapor. Uh, Trebuie mai întâi să facem o analiză, să restaurăm uh, încrederea în piață pe cât se poate în toate situațiile care vor apărea. Deci, una din uh, aspect, unul din aspectele TELAC cele mai importante sunt exact acestea. Trebuie să luăm poziție clară față de situația pe care o vom descoperi și să vedem dacă acesta este un sistem uh, viabil. Mulțumesc foarte mult, nu prea mai avem timp, așa că Aș vrea să mulțumesc doamnei König pentru că a venit aici pentru o discuție, foarte interesantă pe care sperăm să o continuăm pe viitor. Okay, dear colleagues, we pass on to the second point on our... Dragi colegi, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi acum pe tema San Marino și acordul ce San Marino s-a hotărât să avem un sistem de rotație pe acordurile care mai rămân uh, de încheiat. Am avut uh, Elveția și Liechtenstein și astăzi discutăm despre Republica San Marino și avem un schimb de opinii foarte scurt astăzi. Vreau să mă amintesc tuturor deputaților că lucrăm aici în procedură simplificată, deci obiecțiile trebuie să respecte termenul care este 2 februarie. În ceea ce privește conținutul acestui dosar, vreau să dau cuvântul doamnei Cora van Nieuwenhausen. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 8 decembrie 2015, Uniunea Europeană și San Marino au semnat un acord pe schimbul automat de informații privind conturile financiare, aceasta în scopul de încheiere a secretului bancar pentru cetățenii UE în această țară. Acordul este un pas important atunci când e vorba de combaterea eficientă a fraudei și evaziunii fiscale. Este al treilea acord de acest tip, după acordurile UE cu Elveția și Liechtensteinul și înainte de acordul cu Andorra și Monaco. În contul noului acord Uniunea Europeană și San Marino vor schimba automat uh, informații despre conturile financiare despre reședinții lor începând cu 2017, iar mai specific acest acord are ca scop uh, asigurarea faptului ca San Marino să aplice măsuri mai stricte, în primul rând uh, echivalente cu cadrul financiar legal al Uniunii Europene și care să respecte în același timp procedura de schimb automat a informației în conformitate cu standardele de raportare OECD. În uh, conformitate cu aceasta, entitățile fiscale trebuie să identifice contribuabilii, trebuie să îmbunătățească legislația legislația națională în chestiuni transfrontaliere și să detecteze orice încercare de fraudă și evaziune fiscală la un stadiu precoce. Eu salut și uh, mă bucur de acest nou acord care va avea un termen de implementare pe 1 ianuarie 2017, mai întâi tranzitoriu și vreau să subliniez importanța de a încheia și de a ratifica acest acord cât se poate de repede pentru a putea să se păstreze o fază de tranziție cât se poate de scurtă. Vreau să mulțumesc foarte mult secretariatul ECON pe activitatea depusă în acest acord și mă bucur foarte mult să discut acest subiect mai departe cu raportorii din umbră dacă există obiecții sau alte chestiuni care ar putea să fie esențiale pentru acest acord. Mulțumesc! Uh, now for the shadow rapporteurs, uh, Mulțumesc foarte mult. Domnul Schwab nu este prezent, dar domnul uh, celălalt raportor din umbră, domnul Christo, Christos, Kirstos, este aici. Mulțumesc. Domnul Schwab nu este aici astăzi, are alte obligații și de aceea vreau să fac declarația în numele său. Domnul Schwab salută acordul uh, fiscal între Comunitatea Europeană și San Marino, care este un pas important în combaterea fraudei fiscale și evaziunii în Europa, obligând țările din Uniunea Europeană și San Marino să schimbe automat informații despre conturile financiare. Un schimb de informații pe datele existente ar putea să fie o îmbunătățire pentru autoritățile naționale fiscale pentru ca să detecteze fraudele mai repede și pentru a putea îngheța mai repede um, toate um, activele persoanelor care sunt uh, pe cale să comită o fraudă. Este foarte important această schimb automat de informații între autorități, pentru că acesta ar putea, într-adevăr, să fie un prim pas către o mm, mediu mai sănătos. Mulțumesc din partea și de domnul Cofrod, nu poate să fie aici, iar din partea ECR sunt eu raportorul din umbră, nu vreau să vorbesc foarte mult, Vreau doar să vă spun că grupul nostru susține viziunile raportorului, susținem de asemenea și toate um, aceste măsuri și ne bucurăm de un schimb de informații cât se poate de rapid și de încheierea discuțiilor mai repede. Din partea GUE însă are cuvântul acum domnul Viegas. Da? Bun. Vă rog, atunci, dacă nu aveți nimic de zis, dau cuvântul raportorului. Da, vă rog eu Din motive de principiu, spune domnul Gigold, vreau să vă spun că și grupul nostru susține activitatea noastră și vă mulțumesc și sper, mulțumesc și sper ca realitățile din San Marino să se schimbe după acest acord. Eu sunt raportoarea din umbră pentru ENF și vreau să mulțumesc foarte mult raportoarei. Noi salutăm un acord curând cu San Marino despre schimbul de informații. Am salutat de asemenea și celelalte acorduri cu Elveția și cu Liechtensteinul. E foarte important să știm că cel târziu de la afacerea LuxLeaks și de la ancheta Comisiei Taxe, din care fac și eu parte, și studiul Parlamentului European, care arată că 190 de miliarde de euro ar putea să se câștige dacă s-ar face regulamente speciale și nu s-ar mai putea uh, permite o fiscalitate irregulară în mai multe state membre. Cel târziu de atunci, cred că acest acord este un pas esențial pentru a putea să combatem evaziunile fiscale și agresive și neagresive și vom susține raportorul în acest sens. First, uh, sincere apologies. Mulțumesc, îmi cer scuze pentru că nu v-am văzut numele. Da, pe document Cora. În final, raportarea, dar mulțumesc, e foarte bine să fim uh, cu toții în acest Parlament de acord. Este întotdeauna o plăcere și mulțumesc tuturor pentru acest uh, lucru. Aceasta înseamnă că vom uh, putea să ne obținem rezultatul scontat cât se poate de repede, așa cum ne-am dorit. Vă mulțumesc! Bun, atunci ca să vă mai amintesc, dar termenul de depunere a amendamentelor sau obiecțiilor este 2 februarie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de uh, actele delegate și verificarea acestora și a măsurilor de punere în aplicare, un dosar econ și um, noi considerăm că este extrem de important ca puterea noastră de control să fie bine exercitată în acest domeniu. Astăzi nu ne vom uita însă la măsuri de implementare specifice, ci vom avea o discuție mai generală pe teme specifice, pe metodele de lucru și cooperarea cu Comisia și esas ESA pe tema măsurilor, actelor delegate și actelor de punere în aplicare. Până acum evaluarea ECON a fost pozitivă pentru ca să ne asigurăm că atingem acest obiectiv de a avea un proces mai eficient și pentru a putea să avem o poziție a Parlamentului. Astăzi aș dori să salut în primul rând patru persoane ca vorbitori. Avem printre noi așadar pe domnul Almoro Rubin de Kervin, care este șef de unitate la DG FISMA, la politici fiscale și uh, apoi îl avem pe domnul Steven Major, care este de uh, președinte la ESMA, domnul Adam Farcaș, care este uh, director executiv al EBA, și domnul Carlos Montalvo, care este director executiv la EIOPA. Vreau să dau cuvântul mai întâi domnului de Kevin și domnului Major pentru ca să facă câteva comentarii introductive. Aveți 10 minute împreună. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație și pentru inițiativa de a organiza această um, supraveghere și discuție pe tema actelor delegate. Mă bucur foarte mult să putem să vă spunem cum am ajuns să facem progrese, mai ales în legătură cu aceste două decizii. Controlul în sine nu este neapărat foarte util numai pentru dumneavoastră, ci și pentru noi și sunt convins că și colegii de la ESA sunt uh, de acord cu mine. Avem uh, deja un proces de evaluare uh, pentru a înțelege cum funcționează procesele, ceea ce e un lucru bun. Am luat notă și de faptul că am avut o primă fază complexă din procedura de implementare și am trebuit mult să învățăm din ceea ce făceam până acum. Am fost însă sub presiune de timp foarte mare la anumite dosare din cauza cerințelor agenției și am mai avut o altă constrângere și anume mandatul și puterile noastre pe care trebuia să le îndeplinim uh, tot sub presiune de timp, ceea ce a fost destul de complex, de multe ori nu foarte bine definit și de multe ori avem o nevoie colectivă de a învăța din ceea ce se întâmplă. Suntem cam la jumătatea procesului în ceea ce privește actele care au fost procesate până acum, mai ales pentru că sunt două, trei pachete mai mari care vor trebui să ajungă în următoarele săptămâni și care probabil vor fi un uh, punct decisiv în reforma uh, generală și implementarea acesteia. Printre lucrurile pe care le-am învățat și la care ne-am îmbunătățit, regăsim următoarele îmbunătățirea pregătirii și îmbunătățirea transparenței. Noi sperăm să ne fi putut îmbunătăți planificarea, să fim mai transparenți în ceea ce privește planificarea pentru celelalte instituții și suntem pe cale să publicăm toate programele și planificările noastre pentru ca să ne putem concorda. De asemenea și dăm informații despre momentul în care se face o analiză, dar Este totul foarte util. Invităm în mod sistematic experți din uh, statele membre și din Parlament pentru a discuta despre actele delegate sau pentru a face o analiză a standardelor pe care le aplicăm. Noi considerăm că procesul de reglementare, așa cum este determinat el de regulamentul ESA, funcționează. Una din chestiunile pe care le-am învățat în acest proces este ca în faza de revizuire legislativă, a, la început se fac multe modificări substanțiale și acest lucru a fost considerat ca fiind foarte perturbator pentru regulament și de aceea am introdus o nouă procedură care se cheamă revizuire timpurie legislativă. Aceasta, de fapt, are ca scop crearea unor modificări uh, pre, foarte precoce în ceea ce privește temeiul juridic. Acestea sunt prelucrate împreună cu ESA pentru ca ele să fie incorporate apoi foarte rapid în uh, proiectul uh, legislativ. Există păreri împărțite despre felul în care a funcționat până acum revizuirea juridică, mai ales pentru că ne-am fost confruntați cu foarte multe chestiuni complexe, standarde complexe foarte dificile uitându-ne înapoi la experiența pe care am acumulat-o, putem face deja multe îmbunătățiri și ESA la fel. Și ne va putea spune cum văd lucrurile. Intenția este însă să avem uh, o mai bună reglementare, să îmbunătățim calitatea standardelor ca atare, care sunt uh, responsabilitățile noastre uh, ale Comisiei. Și în final, cred că o parte din clarificarea totală cu privire la cum funcționează procesul la nivelul 2 depinde și de cum funcționează acordul interinstituțional. Acesta clarifică cum și când să se facă consultările și cum să se impună condițiile. De fapt, e o codificare a practicilor deja folosite în cadrul serviciilor financiare. Încercăm acum în faza de implementare să ținem cont de faptul că vom avea măsuri mai puține pe viitor. În concluzie, considerăm că procedurile care se aplică sunt funcționale, regulamentul funcționează și dacă trebuie modificat, va fi greu să fie făcut mai simplu. Procedura care este aplicată pentru ca lucrurile să funcționeze a fost simplificată și vrem să continuăm constructiv pentru a o îmbunătăți și mai mult. Mulțumesc! I would like to pass the floor to Mr. Major. Mulțumesc și acum dau cuvântul uh, domnului Major, care vorbi, va vorbi numele celor trei autorități europene de supraveghere, de domnul Farca și domnul Montalvo, sunt gata să răspund întrebările dacă va fi cazul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru timpul alocat și pentru introducere. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, E prima noastră reuniune din 2016, un an care a început uh, notă specială pentru autoritățile europene de supraveghere, pentru că de la 1 ianuarie 2015 a fost a întâia aniversare a înființării celor trei, ESMA, EBA și EUPA. În ultimii cinci ani am muncit din greu și ne-am concentrat asupra construirea acestor noi autorități, trei noi autorități și uh, punerea în aplicare a cadrului de reglementare de după criză în sectoarele bancare și de asigurări. N-a fost ușor, însă în toți acești ani am apreciat susținerea din partea dumneavoastră, inclusiv uh, și mai ales uh, susținerea cererilor noastre bugetare și uh, consolidarea competențelor noastre. Această aniversare specială e o ocazie bună ca să reflectăm la cooperarea cu dumneavoastră, mai ales în ce privește uh, transpunerea standardelor și consilierii tehnice ale Comisiei Europene. Au fost uh, misiuni pe care ne-am concentrat noi, cele trei autorități europene și proveghere încă de la înființare, ținând cont că regulamentele de fondare și regulile de guvernanță și experiența noastră sunt foarte similare. Astăzi vrem să vă împărtășim uh, informațiile noastre preliminare. Sunt aici împreună cu Adam Farcaș de la EBA și domnul Montalvo de la EOPA. Și aș începe prin a spune că noi considerăm că am avut o relație productivă și uh, de bună cooperare cu Comisia ICON în, ultim, în uh, acești primi cinci ani, cu uh, schimburi de opinii foarte utile în diferite stadii ale în diferite etape ale procesului. Am avut uh, consultări publice, uh, adesea de două runde de consultări cu importante la toate etapele procesului uh, și am avut discuții în amănunțime cu echipele de negociere CON sau cu membri individuale ai comisiei noastre și am participat activ de asemenea la schimburi de opinii în audieri publice uh, în mod constant și în fiecare etapă a dezvoltării măsurilor de nivel, noi, de nivel 2, mă scuzați, am făcut eforturi pentru a vă furniza informații și uh, a vă aduce la zi întotdeauna pe linie cu uh, cadrul juridic care ne reglementează activitatea. În septembrie Dumneavoastră ne-ați cerut să îmbunătățim uh, procesul de furnizare de informații și suntem angajați pe această cale. Astăzi uh, este o ocazie pentru a reflecta asupra modului în care putem îmbunătăți mai mult această cooperare între noi. În ultimii cinci ani, autoritățile europene de supraveghere au uh, dat tot felul de consiliere tehnică și standarde tehnice Eh, și doresc să subliniez că noi am lansat eh, dezvoltarea internă a eh, procesului de nivel, noi, de nivel 2, deși asta înseamnă că trebuie să lucrăm cu documente non-financiare, pentru că termenele pe care trebuie să le respectăm sunt foarte stricte. Noi suntem autorități specializate și independente, am susținut nevoia politică de a asigura uh, Uh, implementarea la timp a tuturor măsurilor de reglementare ca să combatem uh, instabilitatea, ca să avem mai multă transparență și protecție consumatorului în sectorul financiar. Faptul că n-am fost prezenți la trialoguri a reprezentat noi, pentru noi o provocare ca să înțelegem exact intențiile colegiuitorilor care stau în spatele uh, legislației adoptate. De aceea am salutat măsurile care să ne permită să avem mai bune informații în ce privește intențiile colegiuitorilor atunci când lucrăm la nivelul 1. Am colaborat de aproape cu autoritățile de reglementare națională, în comisiile noastre permanente și în Consiliul de Supraveghere ca să dăm rezultate cât mai curând posibil. De asemenea, am colaborat cu Comisia Europeană pentru o implementare de succes a soluțiilor noastre tehnice, ceea ce mă duce la ultimul punct, și anume revizuirea juridică a standardelor tehnice de către Comisia Europeană. Sigur că procesul de adoptare are o măsură complexă și toți actorii implicați au așteptări mari în ce privește respectarea calendarului și toți participanții trebuie să se adapteze la noile reguli, așadar împreună cu Direcția Generală FISMA, în al doilea trimestru al 2015, am dezvoltat un proiect Uh, pentru o introducere a unei uh, treceri în revistă din punct de vedere juridic a standardelor tehnice. Elementele cheie ale acestei revizuiri, uh, sigur că va pe deplin implicat serviciile juridice ale Comisiei și am hotărât să implicăm serviciile juridice înainte și nu doar după înaintarea proiectelor finale de standard de către DG FISMA. Sigur că această revizuire nu se va concentra asupra evaluările uh, alegerilor politice ale celor trei ESA și nu trebuie să interfereze cu independența acestor trei autorități. Sigur, Comisia are dreptul de a modifica propunerile finale, acestea fiind spuse, ca uh, în cazul oricărui proiect pilot, uh, se face evaluare și de către ESA și de către Comisie și va fi completată evaluarea doar când un număr substanțial de standarde tehnice vor fi fost aprobate, pentru că principalele beneficii ale lor uh, apar doar la sfârșitul procesului. Ca, urmă, ca urmare acest exercițiu vom decide dacă această revizuire va folosi Uh, la mai bună funcționare a procesului și va fi introdusă în procesul nostru de standardizare. Pentru a evalua această revizuire va fi important să știm și punctul nostru de vedere. Mă voi opri aici și vă voi aștepta cu interes uh, întrebările și comentariile și nu doar eu, ci și colegii mei Farca și Montalvo. Mulțumesc și acum uh, runda de întrebări și răspunsuri. Mm, întrebări uh, pentru fiecare grup. Începem cu grupul PPE. Doamna Paunova, patru minute, vă rog. Mulțumesc și mulțumesc că sunteți uh, alături de noi. Îmi pare rău, trebuie să vorbesc la microfon, deci uh, cu spatele la dumneavoastră. Vă rog să mă scuzați, dar vorbesc în numele grupului nostru și în numele coordonatorului nostru și vreau să vă asigur că Parlamentul ia foarte în serios responsabilitatea democratică a măsurilor de nivel 2, ate și standardele tehnice de reglementare prin care se implementează standardele tehnice și uh, mai ales uh, Comisia noastră ICON, care are, iată, și mai multă experiență toate în ultimii ani, pentru că am avut foarte multe acte delegate care uh, au legătură cu legislația serviciilor financiare. Și am înțeles că drepturile de control ale Parlamentului nostru câteodată sunt văzute ca un obstacol de către uh, Comisie în ce privește legislația de nivel 2, dar vă asigur că eu cred uh, ferm în acest drept de control, cred că noi suntem parteneri natural pentru a asigura uh, o legislație de calitate de cel mai înalt nivel, uh, la nivel 1, dar și la nivelul 2 și ne aflăm în cea mai bună poziție, suntem colegiuitori, putem înțelege exact uh, ce înseamnă legislația de nivel 1 și dacă controlăm foarte bine măsurile de nivel 2 uh, cu responsabilitate democratică a actelor, uh, conferim mai multă legitimitate unei legislații complexe unde noi suntem sursa de drept primar uh, noi, instituțiile europene. De asemenea, fac apel la Comisie ca să ne susțină în eforturile noastre uh, Uh, pentru că sunt uh, benefice pentru ambele noastre instituții și pentru toți cetățenii europeni. Până la urmă și cred că noi trebuie să fim parteneri în mod natural atunci când pregătim și adoptăm măsuri de nivel 2. Există domenii uh, unde au fost înregistrate îmbunătățiri. Mă voi referi în primul rând și la domeniile unde mai e nevoie de alte îmbunătățiri. E vorba de faptul că trebuie să uh, evităm cuplarea uh, actelor juridice, pentru că asta pune uh, o presiune nenecesară asupra Parlamentului uh, și suntem obligați de, fapt de facto să, uh, dacă nu ne place o măsură, trebuie să respingem un întreg pachet, dacă se face această cuplare. În al doilea rând, și am spus uh, recent acest lucru, uh, și am afirmat-o și la, cu ocazia unui vot, e nevoie de uh, mai bună calitate și coordonare transsectorială uh, în uh, ce privește autoritățile de supraveghere a Comisiei uh, și procesul de elaborare a uh, actelor de către acestea. Asta înseamnă că trebuie să facem o mai bună prioritizare și să evităm suprapunerile. Apoi, ne-am dorit să evităm orice fel de duplicare a actelor de bază în acte delegate și să evităm și deciziile de natură politică, acestea trebuie rezolvate în actul de bază. Aș insista și asupra faptului că și Comisia și autoritățile de supraveghere, atunci când întocmesc acte de delegate și de punere în aplicare și linii directoare, să-și uh, respecte uh, competențele din actul de bază și să respecte și acordul cu colegi, ceilalți colegiuitori Uh, apoi, ne-am dorit să facem apel la comisie ca orice modificare la standardele tehnice și proiectele de standarde tehnice și standardele tehnice de punere în aplicare ale ESA să fie transparente și pentru colegiuitori, dar și pentru toți actorii implicați. Și aș mai reaminti faptul că aceste autorități europene de supraveghere, care emit standarde tehnice, linii directoare și recomandări, trebuie să respecte principiul proporționalității. Prin asta înțelegând că autoritățile de supraveghere trebuie să fie atente la numărul uh, liniilor directoare, mai ales acolo unde nu au o competență specifică prin actul de bază, asta mai ales în vederea resurselor limitate ale autorităților de supraveghere și nevoie de a prioritiza uh, misiunile. Bun, n-a fost o întrebare, a fost un comentariu, dar asta a fost comentariul meu și am încheiat. Mulțumesc, doamna Beres, din partea grupului socialiștilor și democraților, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim reprezentanților autorităților de supraveghere că sunt alături de noi astăzi. Nu sunt prea mulți colegi în sală, însă, bun, avem o legătură între ceea ce facem noi, legiuitorii, și dumneavoastră ca autorități de supraveghere. Uh, Vedem cum se organizează însă aceste legături și relații. Sigur, e un punct foarte important. Și ținând cont de echilibrul care există între ce se definește la nivelul 1 și la nivelul 2, cred că e foarte important să facem această recapitulare de azi. Sunt mai multe chestiuni pe care aș vrea să le evoc aici. În primul rând, uh, ce marjă mai are nivelul uh, 2 uh, după măsurile de nivel 1. Eu știu, pentru că sunt de mult în Parlament, știu care e originea acestui echilibru. Că nu, de, de multe ori când nu se ajunge la un acord politic la nivelul 1, ne gândim că se vor petrece lucrurile mai bine la nivel 2. Dar, în general, nu se întâmplă deloc așa. Nu că suntem incapabili să rezolvăm o situație, însă dacă există o problemă politică la nivelul 1, uh, vor fi și mai multe probleme la nivelul 2 adesea. Deci, dacă la nivel 2 uh, pot exista soluții ca să găsim, deci soluții tehnice care să permitem să rezolvăm și politic situația la nivelul 1, cred că noi împreună uh, vom funcționa mai bine. Și înțeleg când spuneți că vreți să fiți asociați mai mult la nivelul 1, uh, la asta vă gândiți și dumneavoastră. Bun, corect, dar ca să fiți asociați și la trialoguri, cred că totuși asta ar însemna să uh, trecem uh, peste linie roșie și să complicăm prea mult lucrurile. Bun. Vreau să v-ați uh, gândit la asta și trebuie să și discutăm această eventualitate, dar pentru mine e prima oară când uh, aud această cerință din partea noastră, dar e un mare semn de întrebare, că avem o problemă deja și cu participarea colegilor la triloguri. Și vă gândiți ce dificultăți am întâmpinat dacă acolo participă raportorul, președintele și raportorul din umbră și, dintr-o dată, pot participa toți reprezentanții autorităților europene de supraveghere. Nu știu. Mi-amintesc că am avut dialoguri uh, privitoare la chestiunea statisticilor. Acolo a fost prezent, uh, s-a evocat și prezența Băncii Centrale și a Eurostat și ar fi putut stârni probleme. Oare asta să fie cel mai bun mod de a rezolva dificultatea în fața în care ne aflăm? Nu știu uh, nu știu ce să spun la ora actuală. Bun, altă dificultate, mă grăbesc să termin, e chestiunea cuplării sau decuplării textelor. Deci pachetele pe care le elaborați dumneavoastră. Sigur, mă pot referi la un caz concret, de exemplu MIFID. De exemplu MIFID. Acolo avem un pachet global uh, privitor la actele delegate care face ca uh, toate lucrurile acestea să se amâne. Însă există anumite acte delegate din cadrul MIFID care au un impact asupra altor texte. Mă gândesc la textul pentru care sunt eu raportat, după cum știți. Prims. Aici, legiuitorul a făcut o legătură cu MIFID, cu directiva MIFID. Și dacă amânăm tot pachetul sau întregul pachet, atunci întreg acest proces legislativ, care deja e criticat că uh, durează prea mult, atunci va fi amânat încă și mai mult, ba chiar paralizat. Deci, iată, o dificultate atât tehnică uh, cât și politică. Și aici cred că trebuie cumva să o înlăturăm. Și aici, de altfel știți, comisarul a vorbi de problema asta în Colegiul Comisarilor. O a treia serie de dificultăți, bun, dar văd că mi-a expirat timpul, însă vreau doar să mai menționez aici, că poate avem ocazia să mai discutăm, e vorba de problema transparenței sau, mă rog, a caracterului confidențial al lucrărilor autorităților de supraveghere. Că vedem că industria cunoaște foarte bine, chiar mai bine ca legiuitorii care sunt propunerile dumneavoastră, deci există o problemă de asociere a Parlamentului. Dumneavoastră spuneți că nu sunteți prezenți la trialoguri, dar nici noi nu suntem mulțumiți că există critici în sensul că, bun, sigur, industria e consultată, dar e mai informată decât noi. Nu, e o discuție importantă și nu suntem numeroși, președintele întrerupe. Uh, Vă mulțumesc. Vom avea timp să uh, continuăm discuția. Uh, Madam Swinburne, uh, you have the floor. Doamna Swinburne, doamna uh, uh, Beres, nu, domnule președinte, nu suntem prea numeroși în sală, avem timp de discuții. Ar trebui să aplicați mai inteligent regulile. Être plus inteligent. Președintele, mulțumesc că mi-a spus că trebuie să fiu mai inteligent. Doamna Swinburne. Chairman, um, firstly I'd like to thank both the... Mulțumesc. Uh, vreau să mulțumesc uh, autorităților de supraveghere și comisie pentru tot ce au făcut în legătură cu nivelul 2, uh, cu uh, toată legislația din uh, mandatul trecut și din mandatul acesta. Uh, eu lucrez uh, la multe dosare în care sunt implicate ESA și sunt surprinsă de nivelul uh, de uh, pagini de nivel 2 cu care trebuie să lucrăm și, în general, nu prea sunt exprimate îngrijorări. Acestea fiind spuse, totuși eu sunt preocupată de modul în care lucrăm și mai ales în legătură cu modul în care autoritățile de supraveghere au o relație cu Comisia și modul în care funcționează ea și cine are ultimul cuvânt și cine ar trebui să aibă ultimul cuvânt uh, referitor la chestiuni legate de analiza datelor. Și cred că putem da și exemple aici. Uh, directiva MIFID cu care avem de face la nivelul 2 pentru moment. Cred că e important să uh, știm că noi, ca echipă de negociere la Parlament, am spus că în anumite domenii dorim să se ajusteze lucrurile ca noi să aliniem lucrurile la ceea ce considerăm noi că este textul de nivel 1. E vorba de cerințe de transparență pentru non-equity, pentru obligațiuni și derivative și uh, asta înseamnă că cerința ar trebui să nu expună furnizorii de lichidități la riscuri. Pentru mine cred că e cel mai bun mod de a corecta regimul actual. vedem câte tranzacții se fac în fiecare zi și uh, eu văd că e o inițiativă care trebuie din nou examinată de ESMA și nu de către comisie. Pentru că ESMA poate uh, examina exact datele și să reseteze parametrii după examinarea și analizarea datelor. Uh, uh, ESMA pare să afirme că acum mingea e în terenul Comisiei și că Comisia e cea care trebuie să facă aceste schimbări. Având în vedere că Parlamentul are o poziție puternică aici uh, cu privire la schimbările la nivelul 2, după cum s-a propus, oare ESMA și Comisia mi-ar putea oferi clarificări în legătură cu relația lor de muncă, dacă se vor face revizuiri, cum anume s-ar face, cum ar fi discutate, care e relația, unde e echilibrul de puteri, dat fiindcă ESMA dispune de date și Comisia are mandatul formal de a face respectivele schimbări. For the, uh... da. Și acum, uh, pentru grupul ALDE, doamna Faniufa. Chair, uh, many thanks. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și vorbitorilor care ni s-au alăturat astăzi pentru a discuta poate cel mai important uh, subiect din acest mandat, cum anume vom putea uh, să îmbunătățim elaborarea normelor de nivel 2, pentru că în următoarea perioadă sute de reglementări vor fi revizuite de Parlament și, indiferent de câte eforturi facem pentru a uh, face aceste reglementări corespunzătoare, întotdeauna rămâne riscul unor consecințe neintenționate. Schimbarea circumstanțelor de pe piață sau circumstanțe neprevăzute apar zi de zi și acest lucru se datorează în special legiferării în trombă, în special în ceea ce privește transparența tranzacțiilor și poate nu vă surprinde și faptul că menționez aici stabilirea valorilor de referință. De aceea aș dori să știu ce anume gândiți vis-a-vis -vis de abordarea acestor eh, consecințe neintenționate în urma abordării acestor um, acte delegate și acte de punere în aplicare. Ce considerați de o procedură care să permită autorităților de supraveghere să oprească aplicarea unor alte reguli până la revizuirea acestora. În al doilea rând, lumea se schimbă așa de rapid, la fel și industria financiară. Există evoluții disruptive, de pildă ce aici vorbesc de fintech și de asemenea blockchain, un cuvânt uh, care are rezonanță. Să vedem ce se întâmplă cu fintech și dacă acest lucru uh, vă, v-ar putea ajuta în misiunea dumneavoastră de supraveghere vedeți uh, anumite evoluții care să vă înlesnească viața utilizând uh, noi tehnici și noi evoluții, pentru că s-ar putea să apară totuși niște oportunități care să vă ajute să abordați mai eficient uh, complexitatea în creșterea reglementelor noastre financiare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru faptul că ați respectat timpul alocat. Nu văd pe nimeni din partea GUE, deci din partea verzilor domnul Gigold. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici. Mă bucură cu atât mai mult să văd un fost uh, angajat din uh, Parlamentul European uh, reprezentând uh, o autoritate de supraveghere aici, poate că e, e un precedent. Știu că există mai multe dosare care au probleme cu termenele, ceea ce duce la probleme, dar mai trebuie spus că faptul că lipsește personalul era cunoscut și structura de guvernare greoaie este de asemenea cunoscută probleme care trebuie abordate și la care trebuie să reflectăm atunci când Comisia, într-un final, va începe să publice rezultatele care se află de mult în sertarele Comisiei în ceea ce privește revizuirea sistemului autorităților de supraveghere. Știu că este în programul de lucru și de îndată ce putem să ne gândim la probleme de guvernare, putem să avem în vedere și chestiunile care țin de buget și de personal. Aș dori să susțin în special observațiile doamnei Berez, pentru că această practică a contopirii într-un dosar și și un coleg din uh, partea ECP a menționat acest lucru, pentru că această practică limitează posibilitatea de control pentru noi și duce la o insecuritate suplimentară pe piață dacă un întreg pachet de acte delegate și standarde tehnice sunt în așteptare, în timp ce problemele pe care le invocăm se referă doar la anumite aspecte limitate, ceea ce nu este logic pentru mine. În al doilea rând, Aș dori să mă refer la lucruri care apar în mod recurent, care mă confrunt acum cu EBA. Faptul că dacă apelez la industrie, obții documente, dar nu le obții dacă apelez la comisie sau la autoritatea de supraveghere sau la autoritatea bancară. Și este o chestiune imposibilă și aș dori de asemenea să-i mulțumesc domnului Farcas pentru faptul că va face publice toate contactele cu lobbyiștii și aș uh, întreba Esma și Iopa dacă vor urma și ei uh, și această practică pentru a transparentiza toate contactele cu lumea lobby-ului. Și în ultimul rând, o întrebare acum. Uneori am senzația că noi aici în Parlament facem treburile uh, de detaliu, dar chestiunile mari sunt uh, discutate și decise altundeva de exemplu cerințele de capital decise de Comitetul de la Basel, care tocmai a corectat un criteriu de la 7% la 4%, făcând astfel o economie de câteva miliarde de capital pentru Deutsche Bank vreau să vă întreb dacă din partea EBA ați participat la aceste lucrări, ați fost consultați și de ce nu suntem informați ex ante dacă reduceți efectele practice, practic, practice ale legislației noastre într-o manieră atât de dramatică. Mulțumesc, nu-l văd pe domnul Wolf uh, pentru FDD și nici pe cineva din partea ENF, ceea ce ne permite acum 5-6 minute pentru intervenții spontane. Așadar, doamnă Berez, aveți ocazia să formulez ultima întrebare. Vedeți că era timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați permis să-mi pun ultima întrebare, care este următoarea. În consultații se vede foarte clar că în nivelul 2 avem mai mult insiderii care sunt în jurul mesei și Echilibrul pe care l-am obținut uh, la Parlamentul European și la Consiliu și cu statele membre poate fi distrus la nivelul 2, la consultări. Cred că nu este deloc în sensul ceea ce doriți dumneavoastră, vreți ca mai degrabă lucrurile să se întâmple ca la nivelul 1. Dar când am analizat PRIPS-ul, am insistat foarte mult pentru ca la nivelul 2 să fie consultați micii investitori, um, credit sau uh, cei care au depozite, și uh, se vede că dumneavoastră vă bazați foarte mult pe experții statelor membre sau pe reprezentanții industriei. Și avem de aceea un risc de dezechilibru complet a ceea ce am încercat să facem la nivelul 1, fiind de fapt cei care transmit ideile din uh, circumscripție și de aceea uh, vreau să vă întreb ce puteți să ne spuneți despre felul în care se lucrează, cum puteți face pentru ca consultațiile, consultările noastre să nu fie um, distorsionate. Știu că o să-mi răspundeți că oricine poate să facă față la mai multe consultări și să răspundă la întrebările care se pun, dar lucrurile nu se întâmplă atât de simplu. Trebuie să putem să le analizăm mai în profund și vreau să vă întreb dacă aveți ca intenție, așa cum am propus-o noi, uh, să organizăm, uh, să organizați un for al consumatorilor pentru ca ei să poată să spună care este ghidul pe care vor să-l citească până la urmă. Că acesta este, de fapt, scopul legislației de care vorbim. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, anyone else? Cu plăcere. Dacă mai dorește și altcineva să intervină acum spontan, dacă nu, am să le dau cuvântul celor patru reprezentanți pentru uh, răspunsuri, încercând cu domnul Kelvin din partea ESMA. Avem 20-25 de minute, deci uh, v-aș aloca câte 6 minute fiecăruia. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și doamnelor și domnilor deputați pentru întrebările și comentariile lor uh, interesante și uneori critice. Doamnei Paunova i-aș răspunde, care spunea că Parlamentul este un partener uh, natural. Aici aș mai spune că și Consiliul este un partener natural și trebuie să încercăm să promovăm ideea și să arătăm că modalitatea în care funcționează Consiliul este complet diferită de maniera în care funcționează autoritățile naționale de supraveghere în cadrul bordului de supraveghere și vroiam să arătăm că sunt procese diferite și spunând acest lucru facem uh, o favoare atât uh, Consiliului cât și autorităților de supraveghere. Una din uh, problemele ridicate în discuție de mulți dintre dumneavoastră cu privire la sistemul bancar în acordul interinstituțional, se recunosc anumite practici ESA care au anumite avantaje și unul dintre aceste avantaje se referă la faptul că există reguli simplificate pentru cei care trebuie să le aplice în practică. Și atunci când am propus um, această practică a împachetării mai multor acte, am v-am informat despre intenția noastră și am întrebat dacă este o practică excesivă sau nu. Vedeți că limitează posibilitățile de obiecție, dar s-ar mai putea spune că prin a, punerea în comun a mai multor acte delegate um, se spore și posibilitățile de a obiecta și de a veni cu mai multe argumente. Deci această logică a împachetării considerăm că duce la o mai bună legiferare a actelor de nivel 2, ceea ce este în interesul participanților. Altă problemă menționată de unii dintre dumneavoastră se referă la nevoia de a adera la nivelul 1. Însă, așa cum spune și doamna Beres, e adevărat că în câteva cazuri uh, alocarea de competențe și de împuternicire a fost foarte extinsă și de aceea, în intervenția dânsei, spunea că trebuie luate decizii de politică pentru că mandatul era atât de amplu încât a fost foarte dificil pentru autoritățile de reglementare, ceea ce a dus la probleme și în afara aplicării acestui regulament care se referă doar la standarde tehnice pentru nivelul tehnic. În ceea ce privește testarea consumatorilor, am făcut o testare în ceea ce privește PRIPS. A fost un exercițiu foarte uh, interesant și uh, detaliat și este în continuare în derulare. Apoi, în ceea ce privește termenele, e adevărat că într-o serie întreagă de cazuri suntem în întârziere, dar acest lucru se datorează și faptului că analizăm în detaliu aceste standarde, ne consultăm cu toți cei chemați să lucreze în acest domeniu și de asemenea trebuie să ne compte impactul asupra creșterii. Și de asemenea Vrem să discutăm aceste chestiuni și cu dumneavoastră și cu statele membre la nivelul Consiliului. Și facem acest lucru pentru a asigura că avem un uh, punct de vedere comun și că procesul de adoptare uh, este unul lin. Poate că perioadele, poate perioada actuală nu este cea mai transparentă. Uneori se cere doar o amendare a textului și ori transmiterea sau una din posibilitățile prevăzute în regulamentul ESA, alte ori implică alte posibilități de discuție. Deci, posibilitățile prevăzute în regulament este de a modifica așa cum uh, se poate și apoi îl retrimite spre adoptare sau alte posibilități. Și în final, o întrebare din partea domnului Gigol în ceea ce privește revizuirea. În august 2015 am publicat o revizuire detaliată și vom reveni cu un document care se concentrează pe guvernanță în cursul acestui an. Experiența câștigată în implementarea măsurilor de nivel 2 ne va ajuta în uh, a pune la dispoziție idei de discutat. Uh, mai precis, întrebare din sală, undeva uh, în al doilea sau al treilea trimestru. Mulțumesc, domnul Major, din partea ESMA. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile constructive din partea membrilor ECON. Am încer- voi încerca să mă limitez la șase minute iar alte chestiuni să le las în seama colegilor mei. În ceea ce privește coerența între nivelul 1 și 2, cred că s-a spus foarte bine că uneori ne luptăm să înțelegem pe deplin ce s-a agreat la nivelul 1. Și vă pot asigura că de bună credință încercăm să uh, urmăm uh, nivelul 1, nicio îndoială în această privință, iar în ceea ce privește rolul trialogurilor, am uh, spus că în mod deschis este supus discuției rezultatul, dar pe lângă trialoguri pot exista și alte măsuri care să facă în așa fel uh, încât să înțelegem care a fost uh, ideea din spatele legislației de nivel 1. în ceea ce privește o serie întreagă de alte chestiuni, consecințele neintenționate. Avem standarde tehnice, tocmai pentru că acestea oferă posibilitatea unei ajustări mai rapide decât cea a regulamentelor și directivelor. Deci, cu siguranță, vom revizui standardele tehnice pe care le-am publicat și care au fost adoptate și vom analiza impactul lor asupra pieței. În același timp, am spus și în trecut, dacă există anumite cazuri, chiar și pentru un standard tehnic, uneori e nevoie de 9 luni, anumite decizii Uh, care în momentul de față figurează în standardele tehnice, s-ar putea ca și 9 luni să fie prea mult. De pildă, decizia cu privire la compensarea centrală, care ar trebui să facă obiectul mai degrabă unei decizii din partea autorității de supraveghere și nu să facă obiectul unui standard tehnic. În ceea ce privește MIFID și regimul de transparență, înțeleg că standardul tehnic pe care l-am furnizat Comisie este unul bun, puternic, înțelegem preocupările vis-a-vis -vis de uh, faptul că sunt instrumente suficient de lichide pe de altă parte, dacă dăm curs intenției colegiuitorilor de a aduce la lumină uh, această piață, atunci uh, sper că Comisia va încerca să accepte standardul așa cum este în momentul de față, dar uh, dacă nu, mai există și posibilitatea modificării, figurează în uh, regulament și evident că putem veni și cu opinie în acest, cu privire la această modificare. În ceea ce privește um, echilibru între părțile implicate, suntem cu toții de acord că industria este mai bine organizată atunci când este vorba de participarea la aceste consultări. De aceea considerăm că este obligație de a noastră, ca reglementatori, să ne asigurăm că participă și reprezentanții ai consumatorilor. Dacă vă uitați la grupurile noastre de uh, participanți, veți vedea că am încercat să avem o reprezentare activitate maximă și din partea investitorilor pe retail și a consumatorilor pe retail. Chestiunea fintech o urmărim de îndeaproape. Acum ceva timp am demarat o consultare în acest domeniu și și ESMA a avut consultări cu privire la tehnologia de tip blockchain pentru a vedea care sunt riscurile pe de o parte, dar și uh, oportunitățile pentru sectorul financiar. În ceea ce privește scurgerile, sunt uh, foarte dezamăgit. Înțeleg că aceste scurgeri subminează modelul actual pe care îl avem. Solicitați mai multe informații și înțeleg că apare o problemă dacă există asimetrii în ceea ce privește documentele confidențiale care se transmit în afara ESMA. Există niște acorduri de confidențialitate și toți membrii bordului trebuie să le semneze. De asemenea, există și reguli clare pentru personalul ESMA și recent am avut un caz unde am identificat sursa scurgerii și s-a menționat uh, și persoana competentă din bord de aceea i s-a cerut să facă o anchetă. În final, în ceea ce privește transparența și întâlnirile cu industria și părțile participante pe piață, în primul rând, suntem extrem de transparenți în ceea ce privește interacțiunile personalului de conducere și, în plus, mai există și o politică a, care vizează interes, conflictele de interese care se aplică tuturor angajaților. Și vreau să mai subliniez că personalul ESMA nu are puterea să voteze în board, la fel nici președintele, pentru că decizia se ia de membrii boardului și de către comisie. Și dacă ne uităm la această arhitectură, trebuie să vedem și caracterul proporțional și de aceea cred că în momentul de față nu se impun măsuri nici la nivelul comisiei, nici la nivelul autorităților naționale vom dispune de resursele necesare în timp și uh, vă spunem că suntem uh, transparenți la nivelul conducerii. Mulțumesc și acum din partea EBA, domnul Farcas. Chair. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați în această comisie, mulțumesc pentru oportunitatea de a răspunde la aceste întrebări. Voi încerca să mă concentrez pe o serie de întrebări care au fost puse fie tuturor, fie direct EBA. Vreau în primul rând să spun că e nevoie de o coordonare mai bună între diferitele domenii. S-a vorbit despre acest lucru de mai multe ori. Suntem de acord aici cu noțiunea că această coordonare trebuie să fie îmbunătățită. Ne implicăm în mod constant cu ceilalți parteneri ai noștri, cu celelalte ESA, pentru a găsi o soluție formală, nu numai pentru produsele comune, ci și pe alte teme unde avem chestiuni de similaritate sau câteodată chiar paralelisme. Avem uh, schimburi informale la nivel tehnic, cât și la nivel uh, uh, managerial și am cerut în continuu serviciilor Comisiei să încerce să îmbunătățească coordonarea internă mai mult între sectorul, în sectorul financiar. Suntem de aceea foarte clar pentru îmbunătățirea acestui chestiuni. Pe al doilea punct aș vrea să fac un comentariu care a fost menționat în declarația domnului Stevens la început, s-a vorbit de posibilitatea de a implica ESA-urile mai mult în procesul de la nivelul 1, cu scopul de a ne permite să înțelegem mai bine natura și contextul compromisurilor politice și al intențiilor politice care sunt exprimate la nivelul final al textului. În niciun caz nu uh, am vrut să nu ținem cont de cadrul inter- instituțional și de aceea ceea ce am încercat să facem este să analizăm posibilitatea de a deveni observatori pe bază ocazională în faza cea mai critică a discuțiilor din trilog în finalizarea nivelului 1, astfel încât să înțelegem concret care este mandatul politic, care este mandatul pe care noi l-am primit și ceea ce se așteaptă de la noi. Al treilea punct pe care vreau să mă concentrez se referă la transparență și cred că Steven a menționat deja mai multe puncte. În primul rând, când noi facem consultări publice, atunci publicăm uh, inputuri de la, de la industrie în detaliu, întotdeauna ținem cont și de practicile europene. Iar în grupurile de uh, actori avem, după cum spuneam, actori diferiți implicați, uh, unii foarte bine reprezentați chiar. Publicăm uh, procese verbale foarte foarte detaliate ale acestor reuniuni, astfel încât să se vadă care este opinia industriei în ele. După cum a zis domnul Gigold, suntem gata să oferim toate informațiile industriei, incluzând diferitele informații despre nivelul de staff, cote și așa mai departe. Și suntem gata să discutăm despre aspectele politice majore cu raportorii din umbră și cu raportorii, cu membrii individuale ai comisiilor, pentru ca să fim transparenți față de Parlament. Același lucru facem și cu Consiliul prin uh, reuniunile FSI. Toți membrii staffului și bordului uh, sunt obligați să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor și sunt de acord cu dezamăgirea lui Steven, mai ales atunci când anumite documente sunt transmise industriei sau mass media. Încercăm să limităm circularea acestor documente din acest motiv precis dar trebuie să înțelegem că de multe ori uh, documentele circulă înainte de reuniuni pentru ca să se poată crea o bază de discuție și deja deci această problemă rămâne să fie rezolvată. Un punct din partea domnului Gigold vorbea despre procesul de la Basel și colegii au mai vorbit despre procesul de asigurări. În procesul de la Basel, membrii cu drepturi de pline sunt 9 state membre, ECB și SSM-ul. Noi, Comisia, suntem doar observatori, facem parte din discuții în capacitatea noastră de observatori și suntem implicați și în discuțiile la nivel tehnic din procesul de la Basel. Suntem deci la masa discuțiilor ca observatori. Ați menționat revizuirea fundamentală a tratatului și a ghidului. Aceasta a fost una din chestiunile care au durat cel mai mult. A trebuit ani ca să ajungem la o concluzie finală. Am monitorizat uh, acest proces și am făcut consultări foarte regulate și un studiu de impact. Ceea ce pot să spun deja este că documentul final care a fost susținut și care a fost și publicat va deveni cu siguranță subiect în procesele legislative din fiecare circumscripție. Deci va avea loc un proces de analiză profundă în Europa pe această temă. Întrebarea despre momentul în care legislatorii trebuie să se implice mai mult se poate răspunde așa. Noi suntem gata să ne implicăm mai mult cu Parlamentul European pe dosare care vor fi importante și care vor fi discutate spre revizuire. În legătură cu fintacul, ultimul punct, Facem eforturi similare în cele trei ESA-uri, monitorizăm constant dezvoltările și evoluțiile, avem activități comune în cadrul comisiilor comune și am avut un raport foarte amplu pe care aveți posibilitatea să-l vedeți pe monedele virtuale și riscul acestora, publicat de către mai multe agenții anul trecut și um, aici se discută mai mult uh, despre riscuri decât despre oportunități, dar încercăm să analizăm și oportunitățile pe care poate să le aducă inovarea sectorului financiar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum în numele IOPA are cuvântul domnul Montalvo. Mulțumesc foarte mult! Permiteți-mi, vă rog, să încep a vă mulțumi tuturor pentru această colaborare excelentă în ultimii 5 ani și chiar mai mult de 5 ani. Vorbim azi despre de acte delegate, de standarde tehnice și știu că am avut ocazia și în 2009-2010 să vorbim despre aceasta. Propunerea care a fost discutată a început să analizeze în primul rând rolul uh, standardelor tehnice și am vrut să ne asigurăm în primul rând că avem o bază. Avem o bază de analiză independentă, avem foruri independente tehnice și am uh, putut face progrese foarte multe, dar sigur că se poate întotdeauna îmbunătăți. În legătură cu întrebările care n-au fost puse, pentru a putea să încerc să vă dau și opinia mea, domnul Maior, dându-vă deja în numele celor trei ESA stadiul evoluției, permiteți-mi să încep cu o problemă la care vreau să atrag atenția asupra numărului de linii directoare. La nivelul EIOPA Vorbim despre abordări diferite. Am decis să facem o abordare prin care am putea să ținem cont de bazele textului, dar noi încercăm să facilităm și implementarea. Și, de fapt, despre asta a vorbit și dumneavoastră aici, despre punerea în comun a unui text, pentru că, totuși, pe de altă parte, când se pun toate linie directoare împreună, atunci uh, nu se, unii oameni uh, vor fi, se vor simți descurajați. Eu cred că este o greșeală să nu uh, gândim care este varianta cea mai bună. Dacă ne uităm însă la textul ca atare, acesta nu are alt scop decât să clarifice lucrurile. Al doilea punct are legătură cu consecința legislației și eu zic că e foarte important. Ceea ce încercăm să facem aici, două lucruri. În primul rând încercăm să creăm uh, o analiză de impact uh, și să folosim datele pe care le avem și, în al doilea rând, încercăm, și aici Parlamentul ne-a susținut foarte mult, să implicăm pe cei mai buni oameni pentru aceste activități tehnice, pentru că trebuie să vă spun că este vorba de un for tehnic aici. S-a vorbit despre un lucru pe care vreau să-l com uh, comentez în legătură cu consultările și coordonarea. Cred că e un exemplu foarte bun, după părerea mea, cel mai bun exemplu despre cum cooperarea bună poate să ducă la rezultate bune. Am început, de fapt, cu puncte de plecare diferite, sectoare diferite și realități diferite, dar am avut un obiectiv comun și anume îmbunătățirea situației pentru consumatori. Și astfel am putut să lucrăm coordonat și aceasta este sigur un punct pozitiv. Legat de aceasta, consultările, noi am uh, condus consultările la nivelul pripsurilor, dar am avut și reuniuni ad hoc cu consumatorii. Chiar în săptămâna trecută am avut reprezentanți la Frankfurt, la sediul nostru și am, uh, m-am bucurat foarte mult să prim, primesc consumatori la noi și am încercat să găsim un echilibru, un echilibru și vreau să fiu transparent, care este greu de atins folosim um, instrumente necesare, grupul de actori implicați pentru ca să găsim care sunt interesele industriei, care nu sunt. Nu este însă o situație ideală, dar eu zic că mergem în direcția care trebuie și în final când uh, vorbim de datele tehnice, trebuie să vorbim de, în același timp de riscuri și de oportunități. Și riscul pe care îl vedem e excluderea unor persoane din cauza big data și din felul în care se fac asigurările în acest domeniu. Dar avem și foarte multe șanse, dar acestea sunt legate de resurse, de capabilități. Există oportunități care de, vor face ca lucrurile să meargă pozitiv. În, leaks, în legătură cu lixuri și transmiterea informației prea devreme, domnule Gigol, când ne cereți documente și noi nu vi le dăm, eu cred că acesta este un semnal corect, un semnal corect că nu dau aceste informații, nu numai dumneavoastră, ci și nu dau informațiile acestea altcuiva. Eu nu cer uh, stafului dumneavoastră să încalce regulile, vreau să fie foarte clar. Nu, am luat acesta de bună, dar știu că, în general, Staful meu nu transmite aceste informații și mă bucur. Dar ca și noastră am primit de la industrie câteodată documente mai degrabă decât de în altă parte. Deci în legătură cu transmiterea informației se uh, informează despre ceea ce se întâmplă la reuniuni și suntem gata să analizăm ceea ce am putea să mai uh, îmbunătățim, dar aceasta la nivelul uh, managementului mediu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri care încheie această parte a ordinii de zi. Salutăm uh, posibilitatea de a continua dezbaterea și vom mai avea, sper eu, dezbatere similare pe viitor cu dumneavoastră și organizațiile pe care le reprezentați. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. E vorba de analiza anuală a creșterii pentru 2016. Ultima analiză ne propune să ne concentrăm pe priorități precum continuarea reformelor structurale, mai multe investiții în Europa și politici responsabile fiscale. Am văzut că foarte multe amendamente au fost înaintate de către colegi, cam 470 de amendamente. Am auzit și că a avut loc deja o reuniune cu raportorii din umbră și că două alte reuniuni sunt planificate pentru săptămâna viitoare. Astăzi avem cam 50 de minute să discutăm despre acest subiect, dar ca de obicei aș vrea să dau raportoarei mai întâi cuvântul doamna Maria Joao de Rodriguez. Vă rog, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Suntem, într-adevăr, pe o cale bună în colaborarea noastră cu raportorii din umbră și acum vreau să transmit comisiei că suntem în faza de analiză a amendamentelor prezentate, o mare parte din amendamente și um, există un mare interes din partea Comisiei în această fază. După cum știm cu toții, avem un context special în momentul de față în Europa. Avem de-a face cu o criză și trebuie să ne asigurăm că o, redresare bună este și o redresare echilibrată. Parlamentul European are o responsabilitate specială de a veni cu un rezultat concret în legătură cu uh, analiza anuală de creștere și să dea un mesaj clar despre cum se poate asigura redresarea echilibrată. Parlamentul European ar trebui să dea trei rapoarte bune pe um, analiza anuală de creștere și știm că cel mai important raport este cel care trebuie să fie adoptat în Comisia Econ. Suntem de părere că în semestrul european, Parlamentul European ar trebui să-și îmbunătățească rolul. Momentan putem spune deja că am înregistrat progrese. Pentru prima dată, Parlamentul a putut să-și exprime îngrijorările într-o audiere în plenară aici la Bruxelles, înainte să adopte Comisia Europeană analiza anuală de creștere și pachetul aferent. Deja un progres. Am mai putut vedea un progres și când președintele Eurogrupului a venit la plenară pentru a asculta îngrijorările parlamentarilor. Iar acum trebuie să punem mai repede pe masă acest raport pentru Consiliul European de primăvară, ceea ce va fi din nou important pentru ca poziția Parlamentului să fie mai puternică în luarea finală a deciziei. Vreau să subliniez acum câteva puncte cheie care se discută uh, cu raportorii din umbră la faza actuală. Și să vă spun și care sunt îngrijorările mari principale. În primul rând, în legătură cu mixul de politici. Anul trecut am putut să definim un mai bun, bun mix de politici, incluzând reforme și consolidare fiscală. Considerăm că acest mix de politici rămâne varianta cea mai bună și mai relevantă, dar considerăm și că ar trebui să uh, fim mai atenți la rolul uh, cererilor uh, interne. Pentru că rolul cererii interne e important pentru a crea oportunități de investiții, pentru a putea să meargă, să funcționeze piața internă, dar și pentru că prognoza actuală pentru anul acesta nu este neapărat foarte pozitivă, după cum știe toată lumea. Trebuie deci să compensăm această prognoză negativă, ținând cont mai mult de cererile interne. Între timp, bineînțeles, economia europeană ar trebui să rămână una competitivă și noi uh, încercăm să fim foarte atenți la acest punct. În legătură cu investițiile, trebuie să fie clar în legătură cu mai buna folosire a planului european de investiții, ce dorim de fapt să facem și EFSI având în vedere prioritățile strategice ale planului de investiții, pentru că acestea trebuie să fie armonioase față de uh, prioritățile strategiei Europa 2020. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că fondurile structurale sunt mai bine aliniate cu prioritățile Europa 2020 dar multe vor depinde de felul în care sistemul financiar funcționează și iată de ce ni se pare foarte important să se finalizeze Uniunea Bancară și să se dezvolte piața uh, de capital. Iată de ce credem că trebuie să ne gândim la o serie de reforme structurale care țin uh, de piețele noastre, de sistemul de pensii, dar și de sistemele de inovare, administrație publică și sisteme de colectare a impozitelor. Prin această uh, largă uh, paletă de reforme trebuie să ne concentrăm pe îmbunătățirea regulilor de competitivitate. Avem aici noi instrumente care se pot folosi și care au fost propuse de către Comisia Europeană. Când e vorba de consolidarea fiscală, vrem să ne păstrăm uh, o abordare bazată pe responsabilitatea fiscală. Recunoaștem faptul că unele state membre au în continuare niveluri foarte ridicate de datorii publice, ceea ce rămâne din nou un subiect de îngrijorare și înseamnă că trebuie să continuăm eforturile noastre de consolidare fiscală, dar suntem de asemenea de părere că un alt factor de reducere a acestui sarcini este să îmbunătățim creșterea și investițiile. Și astfel vreau să amintesc de comunicarea Comisiei cu privire la flexibilitatea și pactul, pactul de stabilitate și de creștere. Putem folosi aceasta și pentru a aborda provocări foarte noi, de exemplu provocări venite cu, odată cu criza refugiaților. Apoi, mai uh, vrem să mai acordăm atenție și situației din uh, domeniul IRU, pentru că știm că una din inovațiile cele mai importante ale uh, analizei uh, anuale de creștere este acest, uh, import, acest uh, spațiu, spațiul euro, zona euro. Considerăm, deci, că zona euro are un impact global uh, dar în același timp uh, se creează interdependențe și sunt uh, interdependențe între statele membre din zona euro. The aggregate fiscal stance uh, for different purposes. Aș spune că trebuie să facem o evaluare a politicilor fiscale în zona euro pentru a ne asigura că acestea respectă cerințele de responsabilitate fiscală și, de asemenea, cele de uh, susținerea creșterii economice. Apoi, trebuie să evaluăm decalajele de investiții existente în zona euro și, de asemenea, vedem modul în care putem elimina acest uh, decalaj de investiții prin partajarea eforturilor de investiții între statele membre. Iar apoi, de asemenea, ar trebui să organizăm o discuție în legătură cu modul în care <clears throat> putem să stimulăm uh, convergența economică și socială în zona euro și mai apoi trebuie să avem o discuție și în legătură cu modul în care trebuie uh, și putem reduce dezechilibrele macroeconomice. Că acum sunt reduse, încă, însă încă există și uh, stârnesc îngrijorări. Aici uh, avem chiar o discuție foarte interesantă cu raportorii din umbră, pentru că ar fi, se pare, două metode de a reduce dezechilibrele macro, macroeconomice. În primul rând, ar exista metoda de a solicita țărilor aflate în deficit să-și reducă salariile și costurile, cheltuielile sociale și să facă și un proces de devaluare internă. Deci să importe mai puțin. Însă rezultatul ar fi că s-ar duce la o uh, îngreunare a tendinței de redresare economică în Europa, în general, așa că ar trebui să găsim altă soluție pentru a reduce dezechilibrele macroeconomice, bazându-ne pe eforturi din partea țărilor aflate în deficit, care, sigur, trebuie să fie mai competitive și, de asemenea, să facă reformele și investițiile necesare în acest scop, dar, pe de altă parte, trebuie ca și țările cu un surplus mai ridicat pe plan extern, trebuie și ele să-și uh, dea contribuția. Asta însemnând că aceste țări trebuie să sporească cererea internă, să o stimuleze prin investiții și prin mai multă productivitate și salarii sporite. Credem că e o discuție foarte importantă care trebuie uh, purtată în detaliu și în legătură uh, cu, acest, uh, cu această evaluare a raportului anual pentru creștere și apoi în ce privește guvernanța, recent am adoptat o poziție în Parlamentul European, ar trebui să încercăm ca în acordul interinstituțional privitor la semestrul european să consolidăm rolul Parlamentului European. Pentru că Parlamentul să aibă o poziție clară în ce privește procesul de luare a deciziei finale în Consiliu sau Consiliul European, să aibă o mai bună interacțiune uh, cele trei instituții, Parlamentul, Comisia și Consiliul. Deci, până la urmă, punctul meu de vedere este pozitiv în legătură cu discuțiile noastre. Cred că putem uh, avea un raport credibil, însă, sigur, mai uh, e nevoie de multe discuții cu raportorii din umbră, dar e foarte util ca să putem vedea ce au de spus și uh, membrii altor comisii pe temele acestea. Și cam atât ar fi. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamna raportoare. Acum, uh, raportorii din umbră, începând cu grupul PPE, doamna Paunova. Mulțumesc, domnule. Uh, președintele locuiesc aici pe domnul Ferber și vreau să mulțumesc doamnei Rodriguez pentru ce a făcut până acum. În numele raportorului din umbră, mă voi referi la câteva puncte cheie pentru grupul PPE. În primul rând, deși proiectul de raport este unul rezonabil, secțiunea referitoare la zona euro conține uh, câteva puncte uh, critice pentru noi. Uh, pe de o parte, raportul pune accentul pe surplusul de concurent și asta mai, mai degrabă într-un context negativ. PP-ul ar încerca să se concentreze mai degrabă asupra efectelor secundare pozitive în lanțul valoric. Surplusurile acestea au astfel de efecte pozitive. De asemenea, Raportul uh, își dorește să privească uh, în mod neutru, poziția neutră a zonei euro în domeniul decalajului de investiții, credem că problemele uh, reale sunt că țările individuale nu își îndeplinesc obiectivele în acest sens. Pe pe o mai degrabă accentul pe responsabilitatea fiecăruia de a-și rezolva propriile probleme de, de dechilibre și deficit. De asemenea, când e vorba de conceptul ajustărilor simetrice, uh, pe care pune accentul raportul, noi considerăm că mai degrabă se traduce prin slăbirea poziției celor mai puternici. Noi am dorit mai degrabă convergență spre vârf, spre cele mai bune performanțe. Există o încercare de a se include indicatorii adiționali suplimentari în uh, procesul semestrului, asta ar însemna să nu ne mai concentrăm asupra competitivității. Și dacă sunt incluși asemenea indicatori sociali suplimentari, cum și-ar dori raportoarea, oricum trebuie să ne asigurăm că se bucură de același statut ca alți indicatori și uh, permit declanșarea unei revizuiri mai în detaliu. Apoi, alte priorități ale noastre. Uh, dincolo de cele menționate deja. Eh, am dorit mai mult accent eh, asupra următoarelor puncte. Odată, problema că țările nu își respectă obiectivele eh, economice, există problema perce- persistentă cu țările care au creștere zero pentru că nu fac reforme structurale. Vedem că raportul se ocupă de acest lucru. Apoi, faptul că multe state membre nu respectă recomandările specifice pentru fiecare țară și nu este menționat în text. Și apoi vedem că nu, se, nu ne concentrăm destul asupra creșterii productivității și competitivității și considerăm că ăsta este de fapt scopul principal al întregului proces al semestrului european. Apoi, dacă e să intru mai în detaliu, când e vorba de amendamente și amendamente de compromis, uh, Sigur, raportorii au abordat aceste subiecte la reuniunile uh, raportelor din umbră. Uh, vedem că există o bază comună cu amendamentele colegilor de la ALDE și ECR, însă unele din amendamente care au fost incluse în amendamentele de compromis uh, din partea SND deviază de la poziția în general rezonabilă a proiectului de raport. Din nefericire, acele compromisuri reflectă mai degrabă doar uh, linia uh, socialiștilor și democraților și acolo credem că trebuie să se facă mai multe pentru a ajunge la un compromis, pentru că se îndepărtează de la așteptările noastre. Deci, avem o atitudine pozitivă față de acest uh, proiect de raport și sperăm că în zilele următoare colaborarea noastră va continua. Raportorul nostru din umbră își dorește respectarea calendarului. Mulțumesc! Thank you very much for the East. Mulțumesc și acum pentru grupul ECR. Sunt Storc uh, roagă să fie scuzată pentru că nu poate participa la dezbatere. La fel și domnul Tremosa din partea grupului ALDE. Înseamnă că acum dau cuvântul domnului Papadimulis din partea GUE. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο σκιώδης εισηγητής μας απουσιάζει επίσης. Mulțumesc, domnule președinte. Lipsește și raportorul nostru din umbră, deci îl voi reprezenta eu în cadrul acestei dezbateri și grupul nostru politic mulțumește doamnei Rodriguez pentru toată munca de până acum și pentru prezentarea făcută adinaori a proiectului de raport. Grupul meu are anumite obiecții față de acest proiect de raport și anumite critici față de semestrul european. Uh, noi am făcut și anumite propuneri încă de acum câteva luni și sunt cunoscute. Așadar, uh, pentru moment vreau să-mi aduc și eu contribuția uh, referindu-mă la ceea ce credem noi că trebuie schimbat pentru a avea o atitudine mai pozitivă. Sunt de acord cu doamna Rodriguez că avem nevoie de un echilibru mai bun și uh, o creștere mai însemnată care e prea incertă și uh, prea redusă în zona euro și oricum cu mari inegalități în interiorul acestei zone. Așadar, având în vedere că politicile de până acum nu au avut succes, trebuie să facem schimbări în mixul politic-economic. Trebuie să renunțăm la această abordare dogmatică față de austeritate, pentru că austeritatea de una singură, ca dogmă, nu a dus la mai multe investiții, ci chiar a scăzut volumul de investiții. Deci economia noastră nu funcționează la fel de bine ca cea din Statele Unite. Și în zona euro, șomajul, inegalitățile, ă, sărăcia nu au făcut decât să crească. Așadar, Parlamentul European trebuie să solicite să poată juca un rol mai puternic, mai însemnat. Pentru ca uh, să avem o creștere durabilă. Flexibilitatea trebuie utilizată mai bine pentru a îmbunătăți creșterea și pentru a duce mai multe investiții, ceea ce e fundamental. Trebuie să spun că din proiectul Uniunii Bancare lipsește un, lipsește aspectul progreselor, deci nu se văd progresele, nu s-a făcut suficient în ce privește cel de-al treilea pilon. Deci, mă refer la regimul garantării depozitelor. Ar fi un motiv de stabilizare, nu doar pentru că conferă siguranță deponenților, ci și pentru că eu consider că va duce la mai multă creștere. Și sunt de acord cu doamna Rodriguez atunci când spune că și criza refugiaților are un impact asupra politicii economice. Uh, foarte mulți spun că Schengen e un eșec, haideți să scăpăm de Schengen, să trecem la un Schengen mai redus. Eu sunt de acord cu comisarul de resort care spune mai puțin Schengen înseamnă zero Schengen, deci se prăbușește întregul Schengen și uh, asta nu înseamnă că va fi afectată doar democrația în general. Nu numai că nu va permite statelor membre să își respecte angajamente pe care și le-au asumat. Inclusiv în diverse convenții, cum ar fi Convenția de la Geneva, ci și că va avea un impact Uh, major negativ asupra economiei, că nu putem avea o Europa care e bună pentru unii și pentru alții nu. E bună, este bună când avem subvenții, ne bucurăm de subvenții agricole. Uh, e bună când uh, se finanțează proiectele naționale cu fondurile structurale, dar nu e bună atunci când se iau decizii care nu ne convin când e vorba de refugiați, atunci nu mai aplicăm ce se hotărăște în Europa. Așadar, aș uh, ruga uh, raportarea să se aplice și asupra acestei propuneri. Deci, acele state care, din cauza poziției lor geografice, uh, sunt mai afectate de criza refugiaților, cum ar fi Grecia, unde ajunge 85% din fluxurile de refugiați, sigur că în asemenea cazuri finanțările suplimentare pentru a face față acestei crize nu trebuie să uh, fie luate în considerare la, atunci când uh, se elaborează cifra deficitului. Deci, inegalitățile nu trebuie văzute neapărat prin prisma deficitului. Mă refer la inegalitățile între țări. Dar și țările care nu au problema deficitului, dar nu respectă alte criterii, cum ar fi cel al coeziunii. Și acestea trebuie uh, luate în considerare. Cum domnul Ghigă. În primul rând, uh, raportorul nostru Bas uh, Eichhout uh, cere scuze. Aș dori acum să revin la mesajele cheie ale raportului. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnei raportare Rodriguez pentru o cooperare foarte bună până acum. Uh, și câteva observații. Noi am depus un număr de amendamente solicitând o strategie explicită uh, ecologică în semestru european. Nu e vorba doar de opoziția verzilor, ci e vorba de ceva care aduce la mai multă coerență a strategiei uh, semestrului european în întregime, pentru că actualmente nu, lips- uh, nu vedem această coerență din cauza faptului că uh, se reafirmă faptul că Comisia va utiliza mai bine strategia Europa 2020, îmbunătățind uh, procesul de punere în aplicare și monitorizare în contextul semestrului european. Și în ultima rundă a recomandărilor semestrului european, uh, toate recomandările privitoare la reforme fiscale au fost date de o, și de mediu au fost date deoparte. Obiectivele de climă și de eficiență energetică sunt o parte importantă a strategiei uh, Europa 2020 și dacă se uh, renunță la toate recomandările legate de mediu, uh, iată, are legătură și cu faptul că Comisia recomandă 23 de state membre să pună mai mult accentul pe mediu, pe energiile regenerabile, Uh, să financeze măsurile uh, ecologice. Apoi, uh, patru țări nu își pot îndeplini obiectivele de reducere a dioxidului de carbon pe plan intern cu politicile pe care le practică la ora actuală. Deci s-au făcut recomandări specifice pentru țări care, și din punct de vedere al mediului, și ar trebui incluse în semestrul european. Asta ar fi pe linie cu angajamentele asumate la COP21 la Paris și cu alte inițiative ale Comisiei, cum ar fi pachetul pentru economia circulară. Apoi, credibilitatea Parlamentului European ca adunare supranațională este în joc dacă în raportul privitor la semestru nu ar susține o evaluare clară a Comisiei referitoare la nevoia unor ajustări mai simetrice între țările în surplus și cele aflate în deficit. A spune asta foarte clar, inclusiv celor de la PPE, pentru că tradiția uh, PPE-ului Tradiția PPE-ului, spuneam, e tradiția unui partid pan-european. Și, practic, dacă există țări în deficit, trebuie să existe și țări în surplus. Și dacă acestea din urmă vor fi în afara Europei, atunci și ele vor fi în deficit. Și dacă și ele trec spre surplus, nu știu de unde mai poate proveni cererea, de pe lună, de pe Marte. Deci dacă denunțați nevoia macroeconomică pentru o, o reechilibrare a economiilor, până la urmă denunțați chiar uh, matematica de școală primară. Aș dori ca și PP-ul să se reîntoarcă la o evaluare echitabilă pe baza uh, celor făcute de comisie aș cita din uh, recente documente ale Comisiei, și anume, uh, surplusul uh, actual al UE este peste uh, aspectele fundamentale economice și ar însemna că aceste surplusuri persistente uh, nu ar mai avea tendința de a se corecta. Țările în surplus excesiv uh, trebuie să ia măsuri decisive cu monitorizare specifică pentru corectarea situației. Statele membre cu uh, Eh, surplusuri mari, ar trebui să eh, ia măsuri prioritare care să eh, îndrepte sumele în surplus spre investițiile interne. Surplusurile mari, până la urmă, duc la riscuri la adresa creșterii și trebuie să se facă o reechilibrare spre sursele domestice, eh, mă scuzați, interne. De aceea sperăm că nu doar raportarea ci și raportorii din umbră să se întoarcă la o strategie care să convină asupra acestor puncte și să aibă un punct de vedere cu adevărat european și nu să uh, se ghideze doar uh, după dezbaterea la nivel național. Bun. Acum domnul Vali din partea grupului FDD. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu raportare pentru munca sa, că nu este ușor să găsești o poziție comună în Parlamentul nostru european. Am văzut asta și uh, cu ultimele rapoarte, că au existat dificultăți. Iar aici trebuie să vorbim de măsuri în favoarea creșterii. Chiar dacă, din punctul meu de vedere, mai degrabă aș vorbi de dezvoltare decât de creștere, pentru că resursele sunt limitate. Deci, până la urmă, ar fi mai degrabă uh, vorba de dezvoltare, nu de creștere la infinit. Astăzi, uh, ca de obicei, sunt trei piloni ai comisiei care și-au demonstrat deja eșecul și, iată, din nou sunt propuși. Și marele grupul acestui Parlament uh, din nou își dau acordul. Iată, mm, rigoare bugetară, flexibilitate solicitate de o parte a Parlamentului European, Însă această flexibilitate se pare că nu e suficientă pentru a stopa probleme cum ar fi lipsa investițiilor. Pentru că dacă nu se fac mai multe cheltuieli publice, atunci nu demarează investițiile. Apoi șomajul, am văzut, rămâne totuși stabil. Pentru că noi nu ținem cont de mm, acea parte a populației care pur și simplu s-a resemnat, deci nu mai intră în calculele privitoare la șomaj, apoi problema deflației, sigur, doar politicile monetare de unele singure nu o vor rezolva. Aceeași problemă și cu reformele, pentru că dacă facem reforme pentru a uh, scădea salariile, că nu pot face unele țări de valoarea monedei, atunci afectăm uh, drepturile persoanelor și atunci sigur că se iscă nemulțumiri și se caută responsabilul. Și responsabilul e politica greșită a Comisiei uh, Europene. Uh, și apoi al treilea pilon, investițiile private, care sigur sunt uh, dorite de lobby-uri și uh, de uh, deținători de capital care își împart satelic tot ce înseamnă proprietatea cetățenească, publică, în schimb, noi le acordăm tuturor celor care deja dețin bogății și puteri enorme. Deci o viziune uh, economică deja foarte dezechilibrată și cetățenii am văzut că au votat împotriva ei la alegerile europene. Ce noi tot propunem de un an și jumătate să uh, încercăm să salvăm lucrurile, să facem ceva serios, nu uh, ca să putem permite economiei să se redreseze într-adevăr, mai ales în țările cele mai afectate de șomaj, în care situația e alarmantă. Sigur. Tot ce a fost adoptat în, în ultimii ani, fiscal compactul, dacă încerci să rezolvi problema datoriei cu Uh, reduceri economice, atunci uh, populația va fi nemulțumită. Dacă însă se fac investiții cu un program de creștere și dezvoltare constantă, atunci deficitul uh, scade în mod durabil, fără repercusiunile asupra persoanelor și populației. Deci, tocmai ceea ce vedem că se întâmplă astăzi. Și sigur că reechilibrare, cum a spus domnul Giggold și alți colegi, care ni s-au alăturat în această bătălie, că și-au dat seama că dacă există un surplus, pe, uh, un surplus prea ridicat balanța comercială, uh, apar dezechilibre și astăzi, de exemplu, țările de jos, Germania, iată, au uh, un volum prea mare, sub, peste 6% a surplusului. Germania, țările de jos, sigur, cu mai puțin impact, pentru că PIB-ul este inferior, dar are un surplus de aproape 10% dacă vedem cum stau lucrurile. Deci, situația aceasta a trebuit semnalată în uh, cursul raportului uh, ca să uh, spunem că respectiva situație este mai periculoasă decât altele care au fost evidențiate în cazul țărilor din sudul Europei și profit ca să vin și cu niște soluții alternative pentru că noi nu trebuie să ne limităm la uh, indicații din partea statelor membre și guvernanților de azi din Consiliu, că avem și noi propria viziune în ce privește încetinirea economiei globale, uh, politicile Federal Reserve din SUA, criza statelor emergente, deflația Europei, uh, criza migrației, Orientul Mijlociu, referendumul din Regatul Unit, la ce duc toate acestea? La creșterea sentimentelor anti-europene, uh, la creșterea naționalismelor. Și atunci trebuie să propunem ceva nou, uh, fără niciun fel de ideologie, ca să mai salvăm ce mai poate fi salvat. Iată, avem o instabilitate economică și uh, probabil că va crește în următoarele luni. Ar fi, cred, două soluții uh, la ora actuală și au dat faliment. Una e cea a celor cinci președinți, care e o nebunie totală, adică se mizează pe uh, cedarea la și mai multă suveranitate, ca să creăm mai multă birocrație uh, europeană. Nu, va fi un eșec total, desigur. Pentru că ceea ce vor să impună tehnocrații niciodată nu a plăcut poporului. Apoi, toate acele naționalisme, cu riscul uh, de uh, uh, sporire și a extremismelor. Și sigur că trebuie să fie un eșec. Deci eu propun o a treia soluție, anume o posibilitate de a, ca în mod democratic, țările să nu mai fie înlănțuite în ce privește politicile lor fiscale și monetare, cu o clauză justă de opt-out uh, din moneda unică, pentru că dacă avem moneda unică, atunci nu putem lupta împotriva austerității. Cazul Greciei e exemplul uh, cel mai clar și trebuie discutat. Deci, un drept la opt-out uh, de la moneda unică pentru a permite investiții concrete și să existe creștere și dezvoltare durabilă, dar cu o cooperare europeană. Nu trebuie să cedăm naționalismelor. Să fie și transparența fiscală, transparența fluxurilor bancare, reglementarea piețelor financiare, eh, reglementarea sistemului shadow banking fără a aștepta mișcările la nivel global ale celorlalți actori, apoi lupta serioasă împotriva crimei, a terorismului și, sigur, mai pot fi luate și alte măsuri în cooperare, dar dacă uh, nu uh, dăm țărilor europene libertatea de a acționa, să le eliberăm din aceste obligații care nu sunt doar fiscale, atunci eșecul va fi evident atât în ce privește inițiativa celor cinci președinți, cât și în ce privește creșterea naționalismelor. Deci aceasta poate fi soluția, a treia cale. Mulțumesc. Okay, for the, uh... Mulțumesc. Acum din partea grupului HNF era domnul Monu doamna Capal. Eu sunt, de fapt, raportoare din umbră din partea NF pentru acest raport. Prioritățile raportului anual de creștere pentru 2016 sunt clare, merg mai departe decât cel de anul trecut cu o reviriment al investițiilor, aplicarea reformelor structurale și o consolidare bugetară care să ne conce aspectele de mediu. Pe baza acestor priorități, doamna raportor a elaborat un raport uh, foarte bun, incluzând și recomandări în cazul investițiilor prin folosirea Fondului pentru Investiții Strategice EFSI, la fel și uh, a fondurilor structurale și de investiții, pentru că, sigur, vorbim de investiții publice, dar să nu uităm că trebuie stimulate și investițiile publicice o cale care, din punctul meu de vedere, nu uh, va avea succes este uh, cea de a folosi fonduri pentru investiții din bilonul 3 a Uniunii Bancare. Asta n-ar fi decât un, o repartizare din uh, țările care au sisteme care funcționează bine către altele care mai au de aplicat reforme structurale în acest domeniu. Al doilea lucru, reformele structurale, vorbiți de o uh, generația a doua de reforme structurale pe care doriți să o propuneți. Mie nu mi-e foarte clar uh, cum ar arăta astea, pentru că uh, reformele structurale care au fost evidențiate uh, în fiecare an în recomandările specifice pe țară și care, din păcate, n-au fost aplicate decât într-o măsură foarte limitată de către statele membre. Știm că, în medie, este vorba de 11% din reformele structurale chiar aplicate. Și tocmai am văzut că, în ceea ce privește combaterea crizei, acele state care au fost afectate de criză au aplicat mult mai multe reforme structurale decât altele, ceea ce le-a făcut astăzi mai competitive ceea ce rezultă și din raportul de creștere al Comisiei din, uh, din toamnă și care ar trebui să facă parte și din uh, recomandările de viitor. Și dacă tot vorbim de reforme structurale, cred că ar trebui să includem și obiectivele Europei 2020 în semestrul european într-o mai mare măsură, pentru că acestea încă nu se regăsesc încă, pentru a putea astfel crea o mai mare coerență între obiectivele Uniunii Europene, care sunt în același timp și obiective ale statelor membre, pentru că, de fapt, statele membre, până la urmă, au furnizat datele către Comisia Europeană. Și ajung acum la compromisurile care au fost elaborate la ultima reuniune a coordonatorilor și trebuie să spun că eu consider că aspectele pozitive din proiectul de raport nu se reoglindesc în compromisuri. Pentru mine, compromisurile sunt uh, în mare măsură neechilibrate. Este vorba de 22 și eu mă regăsesc doar uh, în într-o cincime din acestea, asta în cel mai bun caz, și aș dori să evidențiez câteva chestiuni care, în opinia mea, reprezintă o evaluare eronată în ceea ce privește concentrarea asupra zonei monedei euro. E vorba de adaptare simetrică, riscul unei creșterea valorii monedei euro, un risc al uh, unei concurențe în, în uh, a reduce standardele sociale. Eu cred că acest pericol nu există în momentul de față, sper că și aici putem ajunge la mai mult echilibru și v-aș recomanda să citiți mai puține studii Oxfam și să vă dedicați mai mult politicii reale. Mulțumesc. Acum suntem la intervenții spontane. Domnule Maria, să aveți cuvântul. Mulțumesc. Eu aș dori să mă concentrez asupra chestiunii datoriei publice. Trebuie să ne dăm seama că Uniunea Europeană, cel puțin cea de după 2010, este de fapt o Uniune a creditorilor. Avem pe de o parte state membre care împrumută bani altor state și altele care depinde de aceste împrumuturi. Deci, iată, Uniunea Creditorilor și în măsura în care intrăm în această relație, în mod direct, prin relații directe de împrumuturi de statele membre sau indirect prin intermediul ESM, cum a fost cazul Irlandei, Portugaliei, Spaniei, atunci ne confruntăm cu probleme. Încotro poate merge această Uniune dacă nu mai este o Uniune a unor state egale. În al doilea rând, dacă avem creditori și debitori, atunci care mai rămâne rolul instituțiilor acestei Uniuni? Este oare Comisia în continuare gardianul tratatelor sau nu face decât să lucreze în interesul creditorilor ca membră a Troicii. Același lucru se poate spune și despre EBA. Este în continuare autoritate independentă controlează băncile cu risc sistemic sau nu fac decât parte din această troică care nu dorește decât să protejeze interesele creditorilor sau sunt de-a dreptul creditori ele însele pentru că cumpără obligațiunile statelor membre pe piața secundară. Dacă nu rezolvăm această chestiune, mă tem că Uniunea Europeană se va confrunta cu probleme majore, deci trebuie să revenim la chestiunea datoriei. Și va trebui să găsim o soluție deschisă pentru datorii, această problemă datoriilor, pentru că altfel nu vom avea decât o uniune a creditorilor și așa numiților debitori, pentru că după că, cum știți, țara mea încă are probleme nerezolvate uh, cu Germania în urma celui de-al doilea război mondial în ceea ce privește reparațiile cuvenite. Apoi um, am putea vorbi despre o anumită socializare a acestor datorii. Statele membre, așa numit debitoare, s-ar putea poate să beneficieze de ceva uh, similar cu ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. Pentru cazul Ucrainei, uh, s-a acceptat o reducere a datoriei și, de asemenea, și o rambursare în, doar în condițiile în care se revine pe creștere. Altfel, <clears throat> societățile se prăbușesc, oamenii ies în stradă și mm, lucrurile se vor uh, răsfrânge și asupra celorlalte state membre. Deci vom vorbi încă o dată deschis despre chestiunea datoriei și ce cred celelalte grupuri politice de acest lucru. ECRU și eu personal vă stăm la dispoziție pentru o discuție pe această temă. Mulțumesc! Nu știu dacă doamna raportor dorește în încheiere să fac câteva observații. Nu o să fiu neapărat foarte succintă, dar uh, trebuie să spun că vă sunt recunoscătoare pentru această dezbatere, pentru că mi este foarte utilă în activitatea mea de redactare a unui bloc final de compromisuri și de nuanțarea compromisurilor deja existente. Permiteți-mi câteva observații. Evident că Europa trebuie să sporească competitivitatea globală și să nu fac acest lucru într-un ton negativ. N-a fost o dezbatere în acest sens. Trebuie să vedem cum putem face acest lucru și în același timp să creăm premisele de redresare. Atunci când este vorba de reforme, acestea ar trebui să fie folosite pentru implementarea obiectivelor generale ale strategiei 2020, care se referă la competitivitate, crearea de locuri de muncă, dar și tranziția energetică și Er, revoluția digitală. Trebuie să ținem cont de acest lucru atât pentru reforme cât și pentru investiții. Atunci când vorbim de situația financiară agregată, aici cred că e util pentru zona euro să se uh, considere o entitate economică, dar N-ar trebui să fie folosit acest lucru pentru a deghiza responsabilitatea individuală a fiecărui stat membru. Eu cred că trebuie să păstrăm maniera normală de utilizare a supravegherii macroeconomice atunci când este vorba de politici economice și fiscale. Dar voi clarifica acest lucru în noua versiune a compromisurilor pe care le voi înainta. Și o ultimă observație, dacă îmi permiteți, pentru că au fost multe comentarii în acest sens. E clar că zona euro se confruntă cu dificultăți majore care trebuie abordate, astfel încât să devină un motor pentru o redresare mai puternică și mai echilibrată. Și cred că raportul nostru ar trebui să abordeze aceste probleme mai în detaliu decât cele anterioare. Asta a fost și intenția Comisiei Europene pentru că prin pachetul prezentat s-a acordat o atenție sporită zonei euro și cred că și Parlamentul trebuie să se ridice la înălțimea acestor așteptări. În orice caz, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, dar și celorlalți colegi pentru comentarii. Le vom fructifica din plin. Mulțumesc foarte mult de observații pe final, așa cum s-a făcut și în trecut. Comisia Emple își va adapta de asemenea propriul raport și comentariul com- Comisia pentru Buget, de asemenea, va formula un aviz. În momentul de față, votul în Comisia ECON este prevăzut pentru 18 februarie și, în mod ideal, în plen în cea de-a doua sesiune din februarie. Iată că am încheiat acum și acest punct de pe ordinea noastră de zi și am ajuns la diverse. Nu știu dacă cineva dorește să abordeze vreo temă aici. Dacă nu, putem încheia această reuniune. Următoarea reuniune a Comisiei ECON este pe 15 februarie, o zi de luni după amiaza. Mulțumesc!